Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear colleagues, if you... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc pentru că spunem bun venit. The important matter which is including in point deci, o, îi răm bun venit doamnei uh, vicepreședinte, doamnei comisar Reding, la punctul 6, unde avem un schimb de opinii cu privire la prioritățile în domeniul justiției. Ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna comisar Reding pentru acest uh, schimb de opinii care are loc în mod uh, periodic. Și în momentul de față au apărut uh, unele aspecte importante în ultimele săptămâni. Sunt sigur, sunt sigur că doamna comisar este pregătită să își expună opiniile cu privire la relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Uh, nu doar țările terțe, ci mai ales Statele Unite, pentru că în ultimele săptămâni uh, am uh, auzit cu mare îngrijorare despre programul PRISM, uh, un program al Agenției pentru Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, care are un impact asupra discuțiilor care au avut loc la reuniunea ministerială SUA-UE, care au avut loc pe 14-15 iunie. Și suntem nerăbdători să discutăm aceste chestiuni. Unii colegi din sală sunt uh, foarte implicați uh, în um, activitatea delegației parlamentare pentru relațiile cu uh, Statele Unite, mai ales domnul Eller. Așadar, dau cuvântul doamnei comisar și apoi am să deschid dezbaterea. Sunt sigur că doamna comisar este perfect Uh, conștientă de îngrijorările pe care le, trezesc, uh, le trezește această situație în Parlamentul European, pentru că noi reprezentăm 500 de milioane de cetățeni europeni care au toate motivele justificate să ceară informații detaliate cu privire la ceea ce se întâmplă uh, cu uh, sfera lor privată, cu comunicările lor private și se așteaptă ca autoritățile europene să îi protejeze. Doamna comisar Reding, aveți cuvântul. President, ladies and gentlemen, I am pleased to... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Uh, mă bucură că sunt din nou aici pentru dialogul nostru structurat uh, obișnuit. Și aceasta mă face să vă prezint orizontul nostru în ceea ce privește agenda drepturilor omului. Cred că împreună am reușit și mai avem încă ceva timp pentru a termina ce avem de făcut înaintea încheierii acestui mandat legislativ. Aș vrea să subliniez uh, directiva pentru accesul la asistență juridică pe care o vom vota și vreau să mulțumesc raportorului, doamna Antonescu, pentru munca sa deosebită la acest raport și, împreună cu raportorii din umbră, a reușit să ajungă la o directivă foarte ambițioasă. Directivă care se află în centrul drepturilor procedurale, care sunt absolut esențiale pentru cetățenii europeni. De altfel, așa cum v-am promis, voi continua lucrările pe baza drepturilor procedurale, asistenței juridice și pe aspectele vulnerabile care sunt pe agenda mea. Veți primi o propunere și în ceea ce privește prezumția de nevinovăție. Deci nu pentru că am făcut deja destule, trebuie să ne oprim. Nu, vom merge mai departe și aș vrea să fac acum legătura și cu uh, Uh, pachetul pregătit pentru victime pe care dumneavoastră l-ați votat, Consiliul l-a votat de asemenea, deci este un pas important înainte, există acum legislație în acest sens și va trebui să trecem la implementare. Avem și drept penal substanțial care protejează valorile noastre comune și bunurile noastre și care uh, pedepsește uh, delictele penale care sunt urmărite și aduse în fața justiției. E vorba de fraudă, contrafacerea monezii euro, care are mai multe aspecte jurisdicționale și de acțiune și e adevărat că banii contribuabililor ajung de multe ori acolo unde nu trebuie din cauza activităților criminale. La ultimul Consiliu JAI s-a adoptat orientarea generală pentru protecția intereselor financiare ale UE în dreptul penal și sper ca Parlamentul European să-și facă treaba, așa cum a făcut-o întotdeauna, pentru ca ambiția din propunerea originală a Comisiei să fie readusă la masa negocierilor, pentru a avea o adevărată dezbatere între Consiliu și Parlament. Salut, de asemenea, ritmul pe care îl are Parlamentul în ceea ce privește protecția monezii euro împotriva contrafacerii, pentru că aceasta este o prioritate și pentru viitoarea președinție lituaniană. Și cred că până la sfârșitul anului putem ajunge la un acord, domnule președinte. Aș insista asupra acestui lucru, pentru că orice fel de întârziere nu îi ajută decât uh, pe criminali. Și pentru ca acest capitol să fie întregit și completat, la vară, Comisia va prezenta o propunere pentru înființarea unui uh, birou al procurorului general european care să fie responsabil cu anchetarea și aducerea în fața justiției a um, daunelor sociale în Uniunea Europeană. Deci articolul 86 din tratat care trece în acțiune. Acest parchet, acest, uh, parchet, această instituție se va centra pe protecția financiară a Uniunii și totuși va avea un sistem descentralizat, pentru că va exista un procuror european care va lucra cu cei naționali și vor exista competențe speciale la nivel european cu clauze de salvgardare foarte clare pentru a asigura independența acestei instituții, atât la nivelul european, cât și pentru autoritățile naționale și aceasta va, îi va acorda o anumită credibilitate și legitimitate. În același timp, trebuie să fie responsabil și Parlamentul European și Consiliul trebuie să poată interveni pentru evaluarea performanței, trebuie să se afle sub un control foarte strict, jurisdicțional și să se aplice niște clauze de salvgardare procedurale foarte stricte. Regulile de bază sunt clare și asta trebuie să se aplice și parchetului. Structura va fi foarte clară și în același timp vom reforma și Eurojust, după cum știți este prevăzut în tratat, pentru a avea o nouă relație cu această instituție și pentru a avea o evaluare potrivită a activităților sale de către Parlamentul European. De asemenea, pentru reducerea poverii administrative și pentru ca aceasta să se centreze pe principala sa sarcină. Eurojustul este deja o instituție de succes, dar se pot face și îmbunătățiri. Referitor la politica în domeniul uh, drogurilor, voi prezenta la vară o propunere legislativă pentru substanțele psihoactive și pentru ca um, lupta împotriva lor să fie mai eficientă și mai durabilă. Trecem acum la drepturile fundamentale și lupta împotriva discriminării. Comisia și-a continuat munca în vederea integrării minorității și a comunității rome din Europa. Săptămâna viitoare vom adopta un al doilea raport de progres în ceea ce privește implementării strategiilor de integrare a romilor la nivel național în contextul european și vom prezenta o propunere pentru o recomandare a Consiliului în vederea incluziunii romilor. Aceasta va avea două obiective. În primul rând, să întărească cei patru piloni pentru incluziunea romilor și, în al doilea rând, să dezvolte elemente transfrontaliere, să zicem, de exemplu situația copiilor, a femeilor, cooperarea transnațională. Principalul obiectiv este acela de a spori eficiența muncii realizate și a lucrărilor realizate în statele membre. Platforma Europeană pentru Incluziunea, European, Incluziunea Romilor va avea loc pe 22 iunie și se va centra pe problema copiilor și a tineretului. Reprezentanții ai societății civile, ai comunității rome și statele membre vor fi prezente și Livia Iaroca va reprezenta Parlamentul. Așa cum ne-a cerut Parlamentul European, Comisia a făcut un raport anual în legătură cu aplicarea, implementarea căr- cărții drepturilor fundamentale. Acesta este raportul pentru anul 2012 pe care îl vedeți aici și care se referă, bineînțeles, la evenimentele din 2012. O implementare sistematică a acestei carte are nevoie de o monitorizare legală și politică pentru uh, implementarea drepturilor fundamentale. Raportul acesta subliniază implementarea cartei în statele membre. Și există un element interesant aici, pentru că din ce în ce mai multe instanțe naționale cer o sentință preliminară din partea Curții de Justiție. Pentru prima oară am văzut ce se întâmplă cu jurisdicția națională care se dezvoltă în vederea aplicării acestei carte. Și aceasta înseamnă că conștiința existenței acestei carte începe să intre în conștiința justiției la nivel național și la nivelul instanțelor naționale. Un element demn de salutat. De asemenea, comunitatea de drept, care se bazează bineînțeles, și pe dreptul internațional. Și doar, da, doar judecătorii naționali care își exercită pe deplin drepturile, poate să garanteze drepturile cetățenilor europeni. Deci este un rol important, un pas important înainte pentru a avea drepturi fundamentale egale și protecția lor în toate statele membre atunci când e vorba de dreptul comunitar care este implementat. După cum știți, în martie Comisia a adoptat primul, primul tablou de bord european și vreau să mulțumesc acestei comisii pentru participarea sa. De asemenea, salut faptul că va exista și un raport al Parlamentului. Acest uh, tablou de bord este un instrument din cadrul semestrului european și dorește să includă statele membre pentru a avea date comparabile în legătură cu funcționarea sistemului de justiție în statele membre. Comisia a adoptat pe 29 mai propunerea pentru recomandări specifice pe țară. 10 state membre au primit astfel de recomandări în vederea îmbunătățirii sistemului de justiție. Aceasta ne arată că îmbunătățirea calității a independenței și a eficienței justiției naționale este o adevărată prioritate a semestrului european și că ar trebui să salutăm aceste rezultate. Cred că ele reprezintă uh, un pas important înainte, un lucru pe care l-a cerut dintotdeauna Parlamentul European. În această dimineață știu că ați votat raportul domnului Tavares și că vă gândiți la cea mai bună modalitate de susținere a statului de drept în Uniunea Europeană. Este o chestiune absolut fundamentală pentru Uniune și tocmai de aceea este important ca toate instituțiile europene și toate statele membre să intre și să participe la acest dialog constructiv. Poate vă reamintiți uh, discursul adresat Uniunii din septembrie anul trecut al președintelui Barroso, în care se cerea să avem instrumente mai bune. Comisia se gândește deja la acest lucru și Consiliul JAI, a adoptat în concluziile de pe 6 iunie o cerere adresată Comisiei pentru începerea unui proces de dialog inclusiv și dezbatere pe această temă. Ideile și recomandările dumneavoastră din raportul Tavares reprezintă o contribuție importantă pentru noi în cadrul acestui proces. Aș vrea să vă mai spun că la comisie vom continua munca pe această temă. Am avut un seminar, avem un seminar programat la sfârșitul lui august pe această temă și un alt eveniment important, în luna noiembrie, Les Assises de la Justice, o conferință organizată cu uh, judecători magistrați din statele membre, cu politicieni, actori implicați în legătură cu rolul justiției în Uniunea Europeană. Și l-am invitat deja și pe președintele Comisiei dumneavoastră la această conferință. Această reflexie comună este absolut necesară pentru a ajunge la un adevărat spațiu european al justiției și aceasta pentru a îndeplini așteptările cetățenilor. Așteptări și în felul acesta ajungem și la protecția datelor acestor cetățeni. Pentru că în ceea ce privește drepturile fundamentale, uh, reforma este una dintre marile provocări ale vremurilor noastre și unul dintre elementele cele mai importante ca act legislativ cu care se ocupă Parlamentul European în momentul de față. Și a, importanța acestui dosar a reieșit foarte clar în dezbaterile recente uh, referitoare la închisori, ceea ce și în cazul uh, dezbaterii PRISM, s-a arătat foarte clar că numai niște reguli foarte severe de protecția datelor pot să um, dea încredere cetățenilor noștri. În ceea ce privește acest program, pe 10 iunie am transmis o serie de întrebări autorităților americane într-o scrisoare pe care am trimis-o procurorului general Eric Holder. Încă nu am primit uh, un răspuns scris la această scrisoare, dar uh, am vorbit uh, față în față cu Eric Holder în timpul reuniunii ministeriale de la Dublin, unde, din nou, mi-am exprimat îngrijorările profunde uh, cu privire la impactul cazului PRISM asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni și am cerut clarificări. De asemenea, am adresat întrebarea referitoare la diversele, diferitele niveluri de protecție care se aplică cetățenilor americani pe de o parte și pe de altă parte cetățenilor europeni. De asemenea, am adresat o altă întrebare pe care o adresasem de mai multe ori în această sală și anume m-am referit la uh, normele și legile pe care companiile care au sediile în Europa trebuie să le respecte, pentru că adesea sunt uh, practic între două bărci. Nu știu dacă se respecte legislația americană sau pe cea europeană. Și încă o dată am spus foarte clar lui Eric Holder că ar fi foarte important ca mecanismele existente cum ar fi acordul de asistență juridică reciprocă să fie puse, transpuse în practică și nu utilizarea anumitor practici care sunt complet ilegale în Uniunea Europeană. Și acum, pentru a rezuma lucrurile, Eric Holder și cu mine am convenit să înființăm un grup de experți transatlantic pentru a discuta toate aspectele și implicațiile acestora pentru protecția datelor personale ale cetățenilor europeni. De asemenea, am solicitat intensificarea eforturilor de a ajunge la un acord pe marginea uh, acordului umbrelă de protecție a datelor între Uniunea Europeană și Statele Unite, care să garanteze un tratament egal al cetățenilor americani și europeni în ceea ce privește protecția datelor, pentru că um, și cetățenii americani trebuie să se bucure de același nivel uh, cel puțin minim de protecția datelor ca și cetățenii europeni și revin, ajung uh, astfel la protecția datelor și la propunerea noastră din Europa în acest sens, care ar putea ajuta să se soluționeze incertitudinile juridice ale companiilor care colectează, colectează date cu caracter personal al europenilor și care trebuie să decidă Uh, să uh, respecte legislația unei părți și riscă să încalce legislația celeilalte părți. E nevoie de o serie de măsuri care să consolideze protecția datelor, dreptul de a fi uitat, cererea unui acord explicit, uh, faptul că datele sunt colectate de companii care sunt active pe piața europeană, Uh, și acestea respectă normele chiar când prelucrarea datelor are loc în afara Uniunii Europene. Deci cazul PRISM uh, a fost uh, un semnal de alarmă care ne-a trezit pe toți și ne-a arătat cât de urgent este să ajungem să avem o legislație solidă care să acopere atât sectorul privat cât și sectorul aplicării legii. Orice întârziere în acest proces va aduce avantaje celor care nu vor să vadă consolidate drepturile cetățenilor de a le fi protejate datele. Și în acest sens, domnule președinte, aș dori să aplaud declarațiile făcute de mai mulți eurodeputați uh, din uh, toate grupurile politice în acestui Parlament care au cerut accelerarea procesului. Și aș vrea să vă spun, domnule președinte, că pe acest uh, subiect întreaga lume uh, e cu ochii ațintiți asupra noastră să vadă ce facem și cum uh, gestionăm situația. Pentru că dacă reușim să convenim norme privind protecția datelor, atunci vom uh, crea un standard de aur pentru Uh, protecția datelor nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume. Deci haideți să nu ratăm această ocazie. Președintele, mulțumesc, mulțumesc pentru uh, vorbele dumneavoastră referitoare la această problemă foarte relevantă în momentul de față, în dialogul nostru cu Statele Unite ale Americii. Într-adevăr, lumea e cu ochii pe noi, dar e foarte bine și că cetățenii europeni privesc înspre noi și îngrijorările lor uh, referitoare la traficul care se face cu datele lor private, nerespectându-se uh, normele uh, statului de drept, normele privind drepturile fundamentale de legislație europeană. Și se pare că, de fapt, nu se respectă nu doar legislația europeană, ci niciun fel de legislație. Deci e foarte important să înțelegem exact care sunt faptele și să discutăm situația. Și acum uh, am o listă de cel puțin 20 de persoane care doresc să intervină și ca în această dimineață uh, am avut o discuție de o oră și jumătate cu ministrul grec. Deci am să dau și acum cuvântul uh, celor 20 de colegi, dar îi rog să încerce să se restrângă la două minute, pentru că, să nu uităm, că e nevoie de timp uh, pentru ca doamna comisar să răspundă. Începem cu reprezentanții grupurilor politice, cu coordonatorul PP, doamna Mathieu. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Pe scurt, aș avea câteva puncte. Voi începe cu prism Ceea ce se întâmplă acum este un adevărat șoc pentru noi. Aveți dreptate, doamna comisar, să ne reamintiți că trebuie să accelerăm procedura uh, cu regulamentul și cu directiva pentru ca Parlamentul să aibă o poziție puternică. Dar asta nu înseamnă că americanii uh, nu au greșit grav și trebuie să le reamintim uh, foarte ferm. E bine că există un grup de lucru transatlantic cu experți <clears throat> Dar cred că oricum trebuie să fim și mai ferm decât până acum. Nu trebuie să lăsăm cetățenii europeni uh, să fie spionați uh, cu datele lor care ajung în Statele Unite, deși e o chestiune de securitate națională, dar uh, mă rog, înțeleg că președintele Obama ne explică mm, că e vorba de luptă împotriva terorismului și a traficului de armă, dar oricum Uniunea Europeană trebuie să spună ferm că își protejează proprii cetățeni și când grupul de experți transatlantic va fi intrat în pâine, ca să spun așa, aș aprecia dacă ne veți informa în legătură cu starea lucrurilor, în legătură cu protecția datelor cetățenilor europeni. Apoi, încă o chestiune la care țin foarte mult, la fel ca mulți dintre colegii mei, intru pe Twitter și văd că din ce în ce mai mult acolo se fac afirmații rasiste, antisemite, homofobe, eh, precedate cu sigla hashtag. Deci vă întreb cum putem face, doamnă comisar, să reamintim acestui sit că trebuie și el să respecte drepturile fundamentale, să fie decent, pentru că acolo oamenii spun lucruri inacceptabile, încalcă astfel drepturile fundamentale. Și, în fine, uh, Sper că vă dați seama că vineri la Sofia, domnul Perski care a fost uh, numit uh, în fruntea serviciilor secrete bulgare, uh, a făcut obiectul unei manifestații de protest. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre această manifestație din Sofia, dar și în multe alte orașe în Bulgaria, împotriva acestui domn. Eh, dacă ne puteți spune ce credeți despre asta și al patrulea punct, pe 27 iunie a spus că se va desfășura un eveniment în legătură cu integrarea romilor. În Franța eh, crește îngrijorarea în ce privește soarta romilor. Este pe prima pagina ziarelor. Întotdeauna la Lyon, de exemplu, au fost doi morți eh, din cauza unui incendiu, a unei uzine dezafectate. Ah, au existat uh, cocktailuri Molotov aruncate în nordul Franței, aruncate asupra unor tabere de romi. Aș vrea să știu ce crede despre întreaga, întreaga situație cu romii și, iată, guvernul francez nu apără pe romi. Ce, ce veți face? Veți întreprinde ceva împotriva guvernului francez? Mulțumesc, doamnă Sipă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, regret uh, faptul că, datorită timpului foarte restrâns, uh, nu pot să mă refer la toate punctele pe care a menționat doamna Reding, pentru că sunt toate subiecte foarte importante. Strategia pentru rom, de exemplu, unde trebuie să arătăm modul în care noi în Europa tratăm minoritățile înainte să cerem aceste lucruri statelor terțe. Însă, am să mă foc Uh, focalizez asupra subiectului uh, prism, pentru că există legătura aceasta cu ceea ce discutăm uh, și va trebui să discutăm în domeniul sferei private. Sunt unele persoane care au spus, aha, vedeți, am știut întotdeauna că așa se întâmplă. Dar pe mine mă irită un lucru. Eu sunt din 2009 în Parlamentul European și de la bun început am tot auzit că americanii sunt prietenii noștri, ei sunt partenerii importanți, trebuie să colaborăm pe bazele încrederii. Și am încercat acest lucru. Dar dacă acești prieteni și parteneri cu care trebuie să colaborăm uh, plin de încredere, uh, pe la spatele nostru colectează și prelucrează date ale cetățenilor noștri fără ca cineva să fie informat, atunci uh, mi se pare că situația este dramatică. Și uh, aceste date nu sunt colectate și utilizate exclusiv pentru combaterea terorismului și a criminalității, pentru că foarte multe dezvăluiri din mass media arată foarte clar că are loc o supraveghere generală și pentru uh, scopuri de controlare a migrației și pentru alte uh, chestiuni. Și pentru că vorbim de protecția datelor. Mă întreb dacă ar trebui să ne grăbim într-adevăr cu acest regulament. Întrebarea mea ar fi, uh, în discuția actuală nu am putea să mai preluăm niște puncte pentru a preveni și a critica uh, o astfel de atitudine, nu doar din punct de vedere politic, ci și ca să creăm niște norme astfel încât astfel de lucruri să nu mai fie permise pe viitor. Pentru a avea niște norme, niște posibilități de a reacționa pe viitor. Uh, știu că trebuie să ajung la sfârșit. Uh, președintele american spune, cetățeni uh, americani, nu vă faceți griji că asta îi privește doar pe cetățenii europeni, dar asta nu îmbunătățește cu nimic situația. Între timp și cetățenii noștri și țările noastre spun, da, dragi cetățeni, vrem și noi să adunăm mai multe date, dar nu despre voi, ci despre alți cetățeni. Eu nu cred că e bine. Cred că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă, la ce sunt utilizate datele în uh, Germania avem uh, baze de date antiterorism, ceea ce sună foarte bine, dar din păcate uh, s-au colectat date și despre cetățenii care pur și simplu întâmplător trăiau în apropierea persoanelor suspectate. Și în ultimul punct, vreau să spun doamnei comisar că trebuie să fim uniți, să facem un front comun, pentru că în momentul actual se spune că trebuie și știm că trebuie să protejăm întotdeauna datele cetățenilor noștri, uh, indiferent de ce doresc uh, alte state. Mulțumesc, doamna Infeld. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna comisar, pentru cuvintele rostite de introducție. Am două puncte la care mă voi referi. Unul este prism, cum uh, spune și doamna Sipol, am fost una din cei care au uh, pus uh, din nou și din nou și din nou aceleași întrebări timp de ani de zile în legătură cu conflictul de competență între Statele Unite și UE și întotdeauna ni s-a răspuns de către Comisie că ei nu pot face nimic, nu e nicio problemă, sau ce este va fi rezolvat cu noua legislație pentru protecția datelor și iată că ne aflăm în această situație. Sunt de acord cu doamna Sipel în care prietenii noștri speciali și aliații noștri ne tratează ca mă rog, nu ne tratează chiar ca pe niște prieteni, ci ca pe niște suspecți mai degrabă. Bun, într-adevăr, trebuie criticați americanii, dar trebuie să ne facem și autocritica, deoarece americanii sau orice altă țară vor uh, lua câte avantaje lăsăm noi să ia. Deci e vorba de noi până la urmă. Noi trebuie să avem mai multă coloană vertebrală și să ne spunem prietenilor, aliaților noștri, ba și mult mai mult celor care nu ne sunt aliații, să le stabilim limitele. Nu e prima dată când se întâmplă. Am mai fost și 2006 și atunci am aflat că, iată, Comisia a intrat în, că Statele Unite, mă scuzați, au intrat în uh, datele SWIFT, timp de mulți ani de zile. Acum vom uita de asta și peste câțiva ani se va întâmpla din nou sau în sfârșit vom spune americanilor până aici. Articolul 42 a fost articolul 42 din proiectul de regulament. Ce va face Comisia ca să se asigure că acest articol revine în regulament? poate Comisia să explice de ce între primul proiect uh, care a apărut, uh, care a fost făcut public și unde încă era articolul 42 și proiectul oficial care a fost prezentat în ianuarie, de ce a dispărut acel articol? Și dacă nu a fost uh, vina americanilor care au cenzurat textul, atunci cine a fost de vină? De ce a dispărut acel articol? Ce vom face ca să recuperăm acel articol? Este de acord cu Comisia că acordul Safe Harbor a murit și este îngropat și că nu funcționează? Asta aș vrea să știu despre PRISM și în al doilea rând. Și nu v-ați referit la asta. Drepturile persoanelor LGBT. E o majoritate clară în Parlamentul European care a făcut apeluri pentru o foaie de parcurs LGBT de 11 ori. Acum avem și o majoritate în Consiliu în acest sens care a semnat o declarație care cere o, o astfel de foaie de parcurs. Deci întreb dacă și Comisia va da curs propunerii sau va aștepta până când Parlamentul și Consiliul o vor face împreună. Și apoi, tot în legătură cu drepturile LGBT, următoarea președinție este în Lituania. La sfârșit, foarte pe scurt termen, la sfârșitul lui iulie va fi un, un marș Gay Pride, o paradă Gay Pride la Vilnius, sigur, capitala Lituaniei. Marșul nu că e uh, interzis, ci se va desfășura uh, la periferia orașului, spunându-se că, vai de mine, poliția nu poate opera, nu poate, mă scuzați, proteja marșul pentru că este un mare risc de securitate. Dar dacă nu pot proteja nici măcar o demonstrație pașnică, atunci e clar că nu pot asigura securitatea nici pentru summit la nivel înalt în instituțiile europene, nu? Dacă poate că nici nu mai are sens să organizăm aceste summit-uri. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Sargentini. Da, mulțumesc. Ascultam fascinată pe Sofie. Bun, am și eu patru puncte pe care vreau să le discut. În primul rând. Tablou de bord al justiției, care a fost salutat de comisie, însă acum e legat de dreptul comer comercial și administrativ. Și dacă continuă așa, Eh, va fi un apanaj al Comisiei Juri, însă pentru că tratatul de la Lisabona mm, prevede că dreptul, drepturile fundamentale, statul de drept, democrația sunt chestiuni care țin de competența Parlamentului și a Comisiei Europene. Întrebarea mea ar fi cum plănuiți să extindeți sfera acestui tablou de bord ca să se ocupe și de drepturile omului, tot de drept, eh, democrația. Și o a doua chestiune. Cum ne putem asigura că această raportare pentru fiecare stat membru uh, nu se va referi doar la dreptul administrativ și comercial? Apoi, uh, ajutorul, consilierea juridică. Acum evaluăm programul de la Stockholm și facem planuri de viitor să verzii văd că orice fel de cooperare posibilă pe domeniul justiției și a dreptului penal mm, nu poate avea loc fără clarificarea ajutorului, consilierii eh, juridice, trimiterea azilanților în alt stat conform Dublin, mandatul de arestare european, detenția înainte de proces, fără consiliere juridică nu poate exista justiție. Și încă nu avem claritate. Nu știm când va veni o propunere în acest sens. Chiar v-aș ruga să nu continuați uh, cu coprea juridică fără o legislație în domeniul consilierii uh, juridice. A treia chestiune, deși am spus că am patru. Ați vorbit deja despre uh, întâlnirea noastră cu Eric Holder. Mă voi... Da, prezăm și protecția datelor. Da, mă opresc la al treilea punct. Uh, ați spus că va fi o întâlnire a experților din SUA și UE pentru a clarifica problemele care mai rămân pe tapet. Uh, știm cine sunt acei experți, uh, puteți să ne spuneți și nouă unde se va desfășura, cine va participa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirkhope! Mulțumesc. Uh, despre Prism foarte pe scurt, pentru că deja au uh, vorbit colegile mele și s-a referit și doamna comisar la Prism și cred că aș spune doar că sigur că știm că teroriștii utilizează tehnologia și informațiile împotriva cetățenilor nevinovați. De aceea e clar că ne așteptăm că și reacția va fi una care va utiliza tehnologia, dar respectând statul de drept, nu doar respectând uh, caracterul privat al informațiilor, datelor cetățenilor SUA, dar și mai ales a cetățenilor europeni pe care îi reprezentăm, dar uh, trag un semnal de alarmă. E important să strângem faptele, detaliile și să susținem pe doamna comisar și pe comisie în aflarea faptelor. E nevoie de o anchetă uh, și voi susține o asemenea inițiativă, dar de fapt vreau să vorbesc cu doamna Reding despre faptul că recent um, ne-am deplasat câțiva colegi în Suedia ca să ne ocupăm de o chestiune legată de minorii neînsoțiți. Foarte mulți copii ajung în Suedia și știu că nu doar în Suedia, uh, ci și în alte state de frontieră ale Uniunii Europene. Câteodată provin din țări terțe, unde părinții pur și simplu i-au abandonat dintr-un motiv sau altul. Uneori pentru ca, iată, copilul să-și găsească o viață mai bună în Uniunea Europeană, dar și din alte motive, mai puțin nobile sau acceptabile. Aș spune că e foarte important să nu doar să protejăm copiii, ceea ce să fac foarte bine și felicit, dar nu trebuie să pierdem din vedere și faptul că părinții își neglijează responsabilitățile și e un lucru pe care eu uh, îl consider imoral și de neacceptat. De aceea mi-a, uh, aș dori să ne spună, doamna comisar, cum consideră că putem rezolva asemenea probleme la nivel european și ce face Comisia pentru a încerca să se asigure uh, că nimeni nu renunță la responsabilitățile care revin într-un mod atât de regretabil. conflict between... Mulțumesc. Când este un conflict între drepturile mai multor părți la un caz, care este principiul sau criteriul pe baza căruia se va hotărâ cine are dreptate? În al doilea rând, Doamna comisar a menționat importanța respectării statului de drept de către toate instituțiile europene. Nu este de acord că statul de drept merge dincolo de respectarea normelor statului de către stat. Sunt multe state autoritare care fac asta, pentru că anumite norme care uh, vizează anumite idei politice sau filozofice, de fapt uh, încalcă statul de drept, ca să nu vorbim de încălcarea articolului 21 din Carta Drepturilor Fundamentale. Dacă acest articol interzice discriminarea împotriva oamenilor pe baza convingerilor politice, ce acțiuni ar trebui luate împotriva statelor care concediază oamenii de, pe posturi publice pe baza afilierii acestor, politice a acestora? În al doilea rând, în multe state membre sunt legi împotriva instigării la ură, împotriva oamenilor pe baza religiei, sexul, sexualității și așa mai departe. Și pentru că opinia politică este adăugată la lista discriminărilor, instigarea la ură împotriva persoanelor pe baza convingerilor politice nu ar trebui să fie și ea uh, interzisă? Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Eller, care este președintele delegației Parlamentului European în Statele Unite și astfel închei lista intervenienților, pentru că nu mai avem timp. Vă, mul- vă rog, domnule Eller. Mulțumesc. Delegația în Statele Unite, uh, în numele acestei delegații, vreau să mulțumesc Comisiei pentru reacția imediată. Am revenit la uh, colegii noștri din uh, cadrul dialogului transatlantic și colegii americani se refereau la temeiul juridic. Pentru că nu e doar o practică a agențiilor, există un temei juridic în legislația americană pentru aceste practici. Și cu toate că înțeleg uh, emoțiile puternice, îmi dau seama și că dacă vrem să facem ceva, va trebui tocmai să uh, facem ceva cu acest temei juridic, ceea ce ar fi un proces foarte complicat. Deci, eu aș sugera uh, ca pe lângă dialogul transatlantic să introducem acest punct pe ordinea de zi, dar în același timp ar fi foarte important să avem uh, informațiile necesare și argumentul principal pe partea americană este că acest instrument este uh, dă foarte bune rezultate. Deci, nu ar trebui să discutăm doar despre sfera de aplicare cu americanii, ci ar trebui să ne referim și la, la conținut, la temeiul juridic și am fi recunoscători dacă am putea să inclus, includem aceste informații în negocierile noastre cu americanii. Următoarea întâlnire este programată pentru toamnă și am vrea să introducem pe ordinea de zi acest punct cu susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Fos, acum. Mulțumesc și eu vreau să fac două observații, una legată de prism și una legată de parchetul european. În primul rând, prism. Da, după cum am auzit cu toții, situația în momentul actual nu este acceptabilă. Și din punctul meu de vedere, există aici uh, o, o lacune cu privire la lacune în acordurile noastre. Suntem de acord cu toții că trebuie să urmăm două principii în acest caz. În primul rând, nu e voie să se intervină fără un temei juridic și, în al doilea rând, cine prelucrează datele cetățenilor europeni trebuie să respecte legislația europeană în materie de protecția datelor. Din punctul meu de vedere, deci soluția nu poate să fie aceea ca uh, aceea de a lăsa lucrurile la atitudinea companiilor pentru că deja ați uh, menționat și dumneavoastră un acord privind protecția datelor. Eu cred că standardele internaționale uh, și niște norme internaționale privind uh, transferul de date ar trebui să se poată aplica. Și pe viitor va trebui să reglementăm care sunt limitele în ceea ce privește utilizarea datelor uh, private și uh, care sunt colectate de organisme private. E o chestiune complicată, dar va trebui să ne ocupăm de ea și Parlamentul European își va aduce contribuția pentru a avea un sistem de protecție a datelor fiabil care să dea încredere cetățenilor noștri. În al doilea rând, în ceea ce privește procuratura sau parchetul european, este un dosar important pentru consolidarea cooperării polițienești și judiciare și cred că mergem tot mai mult uh, um, către clarificarea competențelor în prevenirea și combaterea infracționalității. Așteptăm cu nerăbdare această propunere. Întrebarea mea este când va veni această propunere, cât de departe va merge ea și, de asemenea, mă interesează uh, Uh, care vor fi posibilitățile și unde anume va fi localizată uh, capacitatea de supraveghere. Um, dacă, de exemplu, cineva vrea să conteste uh, deciziile parchetului european, unde va putea face? Doamne Romero Lopez. Președinte, efectivamente... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Poate doamna Reding își aduce aminte deja de această chestiune, pentru că nu este doar de competența dumneavoastră, este și de competența doamnei Malmström și este vorba de un dosar atât de complex și mă refer aici la ce s-a întâmplat cu programul PRISM. Acesta este uh, elementul central al agendei noastre transatlantice și cetățenii așteaptă foarte multe în acest sens. Uh, avem uh, strategii diferite în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și e clar că aici există o diviziune, pentru că strategia noastră este aceea de respectarea drepturilor personale și respectarea vieții private. Și ceea ce s-a întâmplat a fost uh, o uh, invazie, pur și simplu o invadare a acestui spațiu privat. A, în țara mea există un um, un umorist spaniol care spune că atunci când oamenii uh, ies pe stradă, nimeni nu-i ascultă. Dacă rămân acasă, atunci sunt spionați. Și atunci ce să poată să facă cetățenii în această situație? Noi, cetățenii europeni, ne simțim uh, foarte ciudat. Ne, ne simțim uh, ca un, uh, un om de, de securitate care fluieră și nimeni nu-l nu ascultă. Același lucru s-a întâmplat și cu Rusia. Și, de fapt, ce înseamnă Europa? Cineva mai respectă Europa? Aceasta este adevărata problemă pentru că nu ne simțim protejați și nu ne simțim apărați. Uh, și în ceea ce privește Statele Unite ne simțim de-a dreptul trădați. Așa că cel mai bine ar fi, doamna Reding, dacă puteți să ne spuneți dacă acest program PRISM se va încheia sau nu, pentru că nu e nevoie doar de un răspuns din partea grupului de experți. Nu trebuie să știm dacă acest program va continua sau nu, pentru cât timp și așa mai departe, pentru că cetățenii europeni au nevoie de răspunsuri și au dreptul să aibă aceste informații, cât mai repede cu putință. Mulțumesc, doamna Lasford. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, vicepreședintei Reding pentru prezența sa aici. În calitate de raportor din umbră de la ALDE pentru protecția datelor personale, bineînțeles că trebuie să mă refer și eu la programul PRISM. Îmi doresc să avem în acest regulament standarde înalte de protecție datelor, însă mi se pare că a început uh, o adevărată cursă la aceste negocieri pentru că Comisia nu a reușit să includă în uh, proiectul inițial clauza 42, în care se spunea că nicio decizie a unei, a unei administrații ar putea obliga la dezvăluirea datelor personale și o astfel de uh, decizie nu poate fi luată în niciun fel. Nevastră ați renunțat la această clauză și, practic, ați sabotat procesul de negociere. Vreau să vă întreb dacă veți susține acum reintroducerea în regulament a, a clauzei anti-Pfizer. De mulți ani de zile, colegii mei și eu, și în special uh, Sofim am uh, lucrat pe această temă și în urmă cu 18 luni am avut o dezbatere la plenară și, și atunci și acum ne-ați spus același lucru. Ne-ați spus că avem nevoie de o utilizare a canalelor obișnuite. Dar adevărul este că aceste canale de comunicare nu sunt utilizate și nu sunt respectate. Toată lumea știe asta, și dumneavoastră și noi. Deci nu înțeleg cum puteți să acceptați o astfel de situație în care să nu se întâmple nimic? Și ne puteți spune ce se va întâmpla acum cu acest acord transatlantic asupra protecției datelor personale și uh, având în vedere că Uniunea Europeană nu are competență în acest sens, Comisia poate încheia un acord cu Statele Unite pentru a proteja datele noastre din Uniunea Europeană uh, și, în sfârșit, în legătură cu grupul de experți uh, transatlantic, vreau să vă întreb din cine va fi alcătuit, dacă informațiile vor fi publice și dacă informațiile care vin din partea uh, Statelor Unite vor fi publice sau nu. Mulțumesc, domnul Albert. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc comisiei și colegilor. Și dacă vorbim în special de problema protecției datelor personale pentru cetățenii europeni, cred că acest uh, această poveste um, a dezvăluirii datelor personale și utilizărilor de către NSA este într-adevăr o dezbatere foarte importantă, dar nu e prima oară când avem o astfel de dezbatere. Am avut chiar și o comisie specială la acest Parlament pe această temă și a trebuit să discutăm despre competențele pe care le are Uniunea Europeană și cum putem controla aceste informații de inteligență cred că trebuie să discutăm aici despre următoarea întrebare. Cum putem stabili reguli în Europa atunci când vine vorba de serviciile de inteligență și de asemenea și la nivel internațional? Deocamdată nu avem competență în acest domeniu, este o întrebare care rămâne deschisă și acest lucru se remarcă și în acordul cadru în acordul cadru cu care aș dori să merg la mai departe și de altfel sunt și raportor pe această temă, ar trebui să includem și drepturile fundamentale, căile de atac, de exemplu, în Statele Unite. Acestea sunt importante, dar nu se aplică serviciilor de informații. Atâta vreme cât nu reușim să rezolvăm această problemă direct și dacă nu influențăm în mod direct regulile care se aplică serviciilor de informații, e clar că trebuie să folosim toate oportunitățile pentru ca cetățenii europeni să-și protejeze singuri datele personale. Și cred că schimbarea de regulament care a fost prezentată deja de doamna Latfeld pentru a cere o recunoaștere reciprocă a tratatelor, dacă există un transfer către autoritățile din țările terțe, este una foarte importantă. Pe de altă parte, trebuie să vorbim și despre datele masive uh, personale care sunt procesate de Yahoo, Google și așa mai departe. Și cetățenii uh, să fie într-adevăr în situația de a putea decide ce date doresc cu adevărat să fie publice, să le dea mai departe, să fie procesate, colectate și așa mai departe și ce date nu. Deci avem nevoie de o protecție puternică pentru consumatori, trebuie să avem niște reguli de protecție care să fie cel puțin la nivelul directivei din 1995. Acesta este sarcina noastră de acum și Sper ca pe viitor, cu ajutorul Comisiei și de asemenea și alături de Consiliu, pentru că aș mai spune încă două cuvinte referitor la aceasta. Ce am auzit de la Consiliu mă îngrijorează N-am primit mesaje în ceea ce privește trecerea mai departe referitor la mandatul de negociere pentru regulament și pentru directiva de protecție a datelor, așa că aș dori ca Consiliul să facă un pas înainte și poate și presiunea din partea dumneavoastră ar putea ajuta. Mulțumesc, domnule Albrecht. Dumneavoastră sunteți raportor din partea Comisiei Libe pentru regulamentul pentru protecția datelor. Iată, s-a terminat intervențiile din partea raportorilor la dosarele cele mai importante, domnul Drouțas. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint, pentru că colegii mei au spus deja aproape tot ce vreau să spun și eu și vreau să mă alătur și eu uh, uh cerințelor și uh, doleanțelor care au fost manifestate aici. Și, de altfel, e vorba de uh, declarația pe care a făcut-o chiar și doamna Reding, care spunea că ultimele evenimente din Statele Unite reprezintă un semnal de alarmă pentru cetățeni în ceea ce privește protecția datelor în Uniunea Europeană. Și cred că lecția pe care trebuie să o învățăm de aici este că trebuie să insistăm pentru un standard înalt care să fie respectat de protecția datelor sau chiar să ajungem la un standard și mai ridicat atât în ceea ce privește sectorul privat, cât și cel public, pentru că e vorba aici de viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și de protecția drepturilor fundamentale ale acestora. Și tocmai de asta trebuie să ne ocupăm noi aici la Parlamentul European. Și asta și facem în grupul meu al socialiștilor și democraților și pentru asta suntem aici. Mi-aș dori ca și celelalte grupuri politice de aici, din Parlament, să uh, aibă același principii și anume să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor, pentru că acesta ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. În încheiere aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru toate eforturile făcute și, dacă revenim la directivă, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați reafirmat poziția dumneavoastră de a avea o abordare la pachet pentru că mesajele pe care le-am primit de la Consiliu, trebuie să recunosc, și semnale pe care le-am primit și din, de la alte grupuri politice de aici, din Parlament, sunt îngrijorătoare. Nu ar trebui să sacrificăm directiva pe altarul uh, uh, unui plus mic pe care să-l avem în ceea ce privește protecția datelor. Domnul Kelly, vă rog, și dumneavoastră sunteți implicat în uh, acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar Reding. Într-adevăr, sunt raportor din partea Comisiei ITRE pentru Regulamentul de Protecție a Datelor, deci am un interes special în acest domeniu și sunt în delegația pentru Statele Unite alături de domnul Eller. Nu știu dacă este momentul cel mai potrivit. Dacă ne punem întrebarea, atunci pot să vă spun că da, acesta este momentul, pentru că vom începe uh, negocierile în legătură cu pachetul de investiții și parteneriat și am încheiat și ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri. Deci, iată, este momentul potrivit pentru a face ceva. Pe de altă parte, elementul esențial aici, așa cum spunea doamna comisar, este să asigurăm un tratament egal între cetățenii din UE și cei din Statele Unite. Este o obligație pe care o avem. Și articolul 42 ar fi ajutat în acest sens pentru a asigura o protecție echitabilă care să devină realitate. Aceasta cred că ar trebui să fie, prin urmare, o prioritate pentru noi. Un alt element pe care aș dori să-l menționez și pe care l-au prezentat deja domnul Eller și domnul Kirchhoff. Motivul pe care l-au prezentat americanii a fost uh, acela de luptă împotriva terorismului. Însă strategiile sunt din ce în ce mai sofisticate și foarte greu să ții pasul cu acestea dar acestea trebuie să se facă cu un temei juridic și cred că tocmai asta este problema atât pentru autoritățile din Europeană cât și din Statele Unite, să încerce să fie cu un pas înaintea teroriștilor, să asigure drepturile fundamentale ale cetățenilor în același timp și cred că aceasta trebuie făcut întotdeauna cu un temei juridic clar. Acum avem oportunitatea să facem aceasta prin acordul de parteneriat și prin noul regulament. Mulțumesc. Domnul Șogo. Mulțumesc. Prietenii noștri americani și-au schimbat uh, sloganul. Acum, în loc de Yes we can, spun Yes we scan, adică scanăm în loc de putem. Da, doamna comisar, aș vrea să vă pun și eu o întrebare Credeți că ar trebui să revizuim pe viitor um, procedura de participare la întâlniri confidențiale, secrete, ca ultima care a avut loc la Bilderberg. Pentru că ieri în Daily Telegraph uh, se menționau câteva comentarii pe care le-ați făcut dumneavoastră și purtătorul dumneavoastră de cuvânt uh, n-a negat aceste acuzații în mod clar. Puteți face comentarii pe această temă? I, if you, Sorry, I don't read. Um, mă iertați, nu citesc uh, Daily Telegraph, deci trebuie să-mi citați despre ce este vorba, pentru că nu știu la ce vă referiți. Yes, yes. Uh, sorry. Wait, make your question a point. Yes, yes. Sorry. Da, Poate ar trebui să vorbiți uh, din când în când și cu purtătorul dumneavoastră de cuvânt. Un jurnalist de la Daily Telegraph ieri a pus o întrebare la conferința de presă a Comisiei, întrebând dacă este adevărat că dumneavoastră ați fi afirmat că sunteți implicată oarecum în alegerile de la anul din uh, Ungaria și purtătorul de cuvânt al Comisiei n-a negat în niciun fel aceste acuzații. Puteți comenta aceste declarații? Mulțumesc, doamna Ghion. Da, mulțumesc vreau să vorbesc despre prism, dar am să trec la alt subiect. Eu una sunt foarte sensibilă și foarte critică față de atitudinea grupurilor, a persoanelor, a actorilor instituționali sau nu, care au o atitudine violentă, neadeptată față de alții. Și e un lucru pe care nu-l suport deloc atunci când se vorbește despre situația romilor din Franța și avem un fel de memorie selectivă Câteodată avem impresia că dificultatea populației romilor din Franța ar fi început uh, abia anul trecut, pentru că înainte nu exista nimic și totuși vă reamintesc că sub președinția domnului Sarkozy se anunțase o adevărată vânătoare a romilor și un proces de stigmatizare a acestora. Deci să nu uităm aceste lucruri. Și memorie selectivă sau uitare atunci când e vorba de textele acestui guvern francez, atunci când e vorba de evacuări. Unele, într-adevăr, sunt uh, necesare, ținând cont de condițiile sanitare și de igienă în care se află aceste tabere. Deci, se uită câteodată că există dispozitive de inserție, de incluziune pentru anumite comunități locale și, doamna Matiu, dacă nu știți, există un astfel de dispozitiv care este susținut de Fondul European pentru peste 400 de persoane. Și e important să spunem aceste lucruri pentru că se pot face multe și în ceea ce privește procesul de incluziune a romilor. Și acum ajung la dumneavoastră, doamna comisar, pentru că există un raport în legătură cu situația romilor în țara de origine, care lasă de dorit atât din punct de vedere al standardelor pentru lupta împotriva discriminării, a educației, școlarizării, asistenței medicale și așa mai departe. Aș vrea să ne spuneți dacă putem trece acum la o altă etapă, astfel încât fiecare stat membru să-și asume propria responsabilitate așa cum trebuie. Mulțumesc, domnul Romeva. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că am doar două întrebări pentru doamna comisar. În primul rând, referitor la chestiunea romilor, s-au spus foarte multe, dar am o întrebare foarte concretă. Vreau să aflu care este evaluarea pe care o faceți dumneavoastră, doamnă comisar, în legătură cu grupul pilot um, care are de-a face cu strategia romilor. Și dacă vedeți posibilitatea ca acest grup să se implice mai mult în aceste strategii. O a doua întrebare este o poveste cu un trecut îndelungat, să zicem. Eu am fost uh, raportor pentru directivă orizontală pentru eh, orientarea sexuală și cred că la ora actuală acest uh, document este blocat din partea, din partea nemților. Noi, Parlamentul, am cerut cel puțin de 11 ore o deblocare a situației. Știu că Comisia a făcut eforturi, a făcut cât a putut în acest uh, domeniu. Dar eu am o întrebare. La momentul acesta, ne apropiem de sfârșitul mandatului Comisiei și acesta a fost un angajament pe care Comisia și l-a luat la început și acum timpul se termină, așa că vreau să vă întreb ce face Comisia pentru deblocarea situației și dacă noi, Parlamentul, putem face ceva pentru a avea un angajament clar al Consiliului în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacolino! Grazie, Presidente. Tre brevissime notazioni. Mulțumesc. Eh, foarte pe scurt. Un lucru despre care nu s-a vorbit astăzi, deși doamna comisar a prezentat foarte punctual tema apărării drepturilor fundamentale. Eh, închisorile reprezintă un subiect specific propriu statelor membre, dar am intervenit și noi pe subiectul ăsta cu programul de la Stockholm prevăzând posibilități de a interveni în favoarea statelor membre care se confruntă cu supraîncărcare, supraaglomerare a închisorilor eh, datorată eh, prezenței cetățenilor din alte state membre sau state terțe. Există vreo... s-a ajuns la o prevedere care are legătură cu noile perspective financiare până în 2020. În legătură cu PRISM au spus destule colegii, eu adaug că s-a depășit orice limite eh, rezonabilă din partea autorităților din Statele Unite. Deci ar fi bine ca doamna comisar, imediat după ce va primi răspunsul eh, Statelor Unite, din partea domnului Holder să ne-l prezinte și nouă ca să facem o reflexie în comun a celor ce vom face în continuare. În al treilea rând, în legătură cu Procuratura Europeană, eu sunt uh, raportor pe tema crimei organizate, Comisia Specială CRIM, și privim uh, favorabil informațiile pe care le-a oferit domnul Reding uh, a avut și dânsa ocazia să spună că va fi o structură flexibilă, rapidă, cu competen competențe bine definite în uh, materii cum ar fi, de exemplu, spălarea de bani, evaziunea fiscală, cu caracter transnațional. Considerăm că Procuratura Europeană este un punct esențial în operațiunea de combatere a crimei organizate, corupției, spălării de bani și reprezintă o formă esențială a cooperării judecătorești și polițienești între statele membre care uh, va fi astfel consolidată. Mulțumesc, văd că sunteți puțin obosită. Non è così. no, sto semplicemente pregando <laughs> il... Ah, domnul președinte, că te puțin obosit. Uh, președinte, nu, nu, nu, doar sunt uh, îngrijorat de timp, că foarte multă lume mai vrea să ia cuvântul și eu trebuie să am grijă ca fiecare să respecte timpul alocat. Doamna Gânț, vă rog. Uh, most of the questions have been asked. Uh... Mulțumesc. Uh, încă două întrebări suplimentare. In, strategiile de integrare a romilor, știu că le veți discuta în curând. Dar știți că se pregătește un uh, raport al, de către raportorii din umbră cu implicarea organizațiilor civile. De aceea cred că e bine ca noi toți să știm despre impactul real și câteodată despre lipsa de viziune și dorință politică la nivel național și de asemenea lipsa uh, unei monitorizări uh, solide a situației uh, în ce privește integrarea romilor, cum s-a spus de mai multe ori, de altfel. Aș dori să știu ce plănuiți să faceți pentru a susține acest tip de rapoarte din umbră, ca să spun așa și pe viitor. S-a făcut uh, fără um, susținerea financiară a Comisiei, din câte știu eu. Am uh, uh, înaintat un proiect pilot pentru a susține organizațiile civile și acest tip de monitorizare. Opinion on this because you will give a kind of assessment. The cred că face și noastră o evaluare. Și o altă întrebare în legătură cu raportul Tavares pe care l-ați menționat. El trebuie supus votului la plen. Însă există acolo două recomandări sau propuneri. Una dintre ele ar fi uh, stabilirea unui trialog interinstituțional pe viitor pentru monitorizarea situației și de asemenea o propunere în legătură cu înființarea unui grup de nivel înalt, Copenhaga, și mi-ar plăcea să știu ce aveți de spus în legătură cu aceste propuneri. Mulțumesc. Dan Flotră. Merci, monsieur président. Doamna Flotră. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Redinger, vrea să discutăm împreună ce vreți să faceți în continuare, pentru că va fi ora de a face o evaluare față de raportul adoptat cu mare majoritate în septembrie privitor la acest program ilegal al CIA pe teritoriul european cu complicitatea cel puțin 15 state membre, poate că momentul e favorabil nu doar pentru că suntem cam la un an de la adoptarea raportului, ci și pentru că Lituania în iulie va um, prelua președinția Uniunii și în aceste condiții această țară care, pe care o privește și a problema cu CIA, există o anchetă, există informații în ce privește mai ales un zbor confirmat de datele Eurocontrol, care e implicată Lituania. Raportul nostru a făcut subiectul discursului de deschidere a înaltului comisar pentru drepturile omului la ONU în mai Uh, care își exprima îngrijorarea în legătură cu sta- capacitatea statelor membre de a avansa pe calea anchetelor. De asemenea, victimele trebuie să adreseze direct CEDO pentru a putea spera anchete demne de acest nume în statele membre, mai ales Polonia, Lituania, România. Asta ne pune într-o postură foarte proastă și într-o lumină foarte proastă în materie de responsabilitate și ar vrea să știu, doamna Reding, ce inițiative aveți în acest sens sau doriți să întreprindeți. Și cum să încetez aceste foarte rele practici pe care le-am avut lăsând SUA să opereze pe teritoriul nostru și care astăzi pot de altfel motiva modul în care sunt abuzate uh, datele personale de serviciile Secretării Statele Unite, că până la urmă n-am învățat pe partenerul nostru să respecte normele și drepturile noastre, ba din potrivă. Doamna Mordvai. Mulțumesc. Doamna comisar, cum am auzit astăzi mai devreme, domnul Obama și-a schimbat sloganul de la Yes We Can la Yes We Scan. SUA m-a ascultat conversațiile tuturor și pot citi mail urile și comunicările electronice din întreaga lume. Regatul Unit uh, se pare că ascultă ilegal până și întâlnirile G8, de se pare că emisfera de vest nu prea e în formă bună când e vorba de respectarea drepturilor omului. Oare nu e ciudat că atunci când vorbim de probleme simple cum ar fi protecția datelor, dumneavoastră tot de Ungaria sunteți preocupați. Deși noi avem o ombudsman pentru protecția datelor în Ungaria. Nu credeți că ar fi timpul să încetăm războiul transatlantic împotriva Ungariei. Bun, oricum am învățat multe de la dumneavoastră și de la alți oameni de știință, cum este domnul Tavares. De exemplu, am auz, învățat uh, multe despre nevoia separării puterilor în stat, echilibrul puterilor. Uh, pentru că sunt principii foarte importante, doamnă comisar, și ca parlamentar european trebuie să dau curs întrebării domnului Șogor, să vă întreb și eu ce ați făcut uh, atunci când întâlnirile grupului de la Bilderberg au avut loc, cu cine ați vorbit, uh, ce ați spus, cum se armonizează asta cu libertatea presei reprezentanții noastre refuză să dea orice fel de informații către presă în legătură cu întâlnirea grupului Bilderberg. A spus ceva despre Ungaria acolo? A spus ceva despre alegerile viitoare din Ungaria? Pentru că, după cum a spus domnul Șogor, presa maghiară din zilele astea uh, e plină de informații de acest gen. Vă rog să respectați principiul separării puterilor în stat și să luați în serios, fiți transparentă și uh, răspundeți întrebărilor membrilor Parlamentului European, că de asta ne aflăm aici. Mulțumim! Mulțumesc, domnul Salafran. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori, în primul rând, să felicit pe doamna vicepreședinta Comisiei, doamna Reding, pentru diligența de care dă dovadă și mm, pentru uh, argumentele pe care le aduce și pentru hotărârea cu care a reacționat când s-au cunoscut aceste informații publicate de Guardian și Washington Post cu întâlnirile corecte pe care le adresa Statelor Unite prietenilor noștri. Apoi este un document fundamental și anume declarația doamnei Reding de pe 14 iunie după summitul cu secretarul uh, de stat pentru justiție a SUA, în care cred eu că după ce am ascultat aici câteva intervenții, că această declarație nu este cunoscută de toți membrii ai comisiei noastre. Doamna Romero se referea la un în spaniol. Eu ar vrea să citesc pe altul care, referându-se la critici literari, spunea criticul era atât de ocupat să critique că niciodată n-a avut timp să citească romanul. Cred că de ce e important ca să analizăm cu atenție declarația doamnei Reding. Explicațiile primite spun că acest program afectează nu doar cetățenii europeni, ci și de alte naționalități, Uh, care sunt uh, investigați cu fiind suspecți de terorism și cyberterorism și doamna Redding corect a spus că drepturile cetățenilor europeni nu sunt negociabile și a spus că dreptul la viață privată e un drept fundamental și spunând de asemenea că europenii trebuie să aibă aceleași drepturi ca cetățenii americani. În final cer doamnei Redding să uh, ne clarifice care sunt temele care vor trebui lămurite în cursul lucrărilor acestui grup transatlantic și în cazul în care explicațiile care lipsesc nu vor fi oferite în mod satisfăcător, cum pot ele să revină în relațiile noastre transfrontaliere. Mulțumesc. Am vorbit foarte mult despre încrederea între Statele Unite și Europa. Eu cred că nu ar trebui să vorbim despre încredere, ci despre onestitatea, sinceritatea noastră în Europa. Și vă reamintesc un studiu care a fost cerut de această comisie. Um, lupta împotriva uh, criminalității cibernetice a fost prezentat pe 20 februarie aici. Ar fi fost bine să fi fost mai mulți colegi să-l asculte. Și se spune foarte clar în acest studiu, referitor la clouduri, că sunt situații foarte îngrijorătoare și se uh, vorbește și de Patriot Act și de alte uh, legi americane Um, dar din păcate nu am uh, tras niciun învățământ din această comunicare și cred că ar fi foarte important, într-adevăr, că articolul 42 să fie reintrodus. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră, domnule comisar, în acest sens. Discutăm despre acordul de uh, comerț transatlantic. Mulți uh, colegi au spus că această clauză safe harbor nu funcționează, de fapt. Și Uh, bun, dacă există elemente importante ale acordului care nu funcționează, care sunt uh, uh, concluziile pe care le trageți dumneavoastră tocmai acum, în, care, în perioada în care se negociază acest acord și în care protecția datelor trebuie să fie mult mai în centrul atenției? Mulțumesc, doamna Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, îmi cer scuze că am întârziat la Comisia FEM, tocmai am prezentat documentul de lucru pentru evaluarea aspectelor uh, de gen ale strategiilor uh, pentru romi. Și aș vrea să vă întreb, pentru că așteptăm cu nerăbdare comunicarea dumneavoastră, vreau să știu care este uh, poziția dumneavoastră cu privire la situația din diverse țări, mai ales Franța, cum au spus și alți colegi. Dar aș dori înainte de publicarea acestui document, să spun că unul dintre obstacolele majore pe care le vedem în ultimul an este acela că lipsesc uh, indicatorii și uh, niște ținte cantitative care să ne permită să măsurăm progresele. Uh, avem nevoie de uh, raporturi, de rapoarte uh, din partea și de informații din partea romilor care să ne spună cum funcționează programele, dar pentru că nu există nici stimulente, nici sancțiuni, uh, Uh, riscăm ca transpunerea în practică, în rezultate bune și tangibile, să nu se întâmple sau să nu putem uh, măsura. Și vreau să vă întreb, Comisia nu crede că ar fi fezabil ca împreună cu punctele uh, de contact naționale și cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale să se elaboreze un fel de tablou de bord care să includă indicatori care să ne permită să avem uh, o imagine mai clară, deci niște indicatori comparabili. Sunteți pregătită să cereți uh, date numerice din partea statelor uh, membre, din strategiile lor naționale în toate domeniile prioritate. În momentul de față, numai Ungaria are astfel de obiective cifrate puse pe, jos pe hârtie. Mulțumesc. Doamna Papadopoulou, vă rog foarte pe scurt că nu prea mai avem timp. I think, um... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Reding, avem acest uh, an european al cetățenilor și de aceea aș dori să știu ce părere aveți despre implicarea cetățenilor în procesul decizional. Pentru că vedem că sunt tot mai multe șocuri am uh, avut această reducere a uh, fondurilor uh, bancare în Cipru, a depozitelor oamenilor. Oamenii au fost foarte puternic afectați și sunt foarte îngrijorați. În Grecia, de exemplu, sunt închise pur și simplu canalele publice de televiziune și de radio, ceea ce este un atac la adresa pluralismului. Și sigur că ne întrebăm cum putem să le explicăm cetățenilor ce se întâmplă aici și să nu mai uităm de ultimul scandal în care s-a făcut, se abuzează de datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni. Sunt șocuri cărora cetățenii europeni trebuie să le facă față cumva. Uh, președintele, într-adevăr, uh, e nevoie de uh, o dezbatere foarte detaliată pe aceste chestiuni. Uh, doamna Matiu și doamna Sipel au cerut o a doua rundă. Dacă reușiți să vă încadrați în mai puțin de 30 de secunde fiecare sau nu, și dumneavoastră ați mai cerut cuvântul, îmi pare rău. Domnule Tavares, nu v-am văzut. Bun, atunci vă rog, și ați fi uh, pregătite, doamnelor, să dați cuvântul uh, domnului Tavares? Bine, domnul Tavares și apoi doamna comisar va răspunde. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna vicepreședinte, vreau să mă refer la articolul 2. Apreciez faptul că faceți trimitere la raportul de azi și aștept ca acesta să fie votat în plenară. În orice caz, trebuie să spun despre Ungaria în această chestiune. Uh, că noua lege de securitate națională nu se găsește în raport și am cerut o traducere oficială a autorităților uh, din Ungaria. Autoritățile din Ungaria nu mi-au transmis această traducere, deci vă rog să mă ajutați în acest sens. Pentru că există niște aspecte foarte îngrijorătoare. Iar această lege permite interceptarea uh, telefonică a cetățenilor și a funcționarilor uh, Um, de vârf uh, uh, în magistratură, inclusiv a procurorilor. Uh, și sigur nu trebuie să vă spun cât de periculos este acest lucru. În timpul scurt pe care îl mai am la dispoziție, vreau să vorbesc despre articolul 2 în general. Noi credem că articolul 2 reprezintă un set de valori integrate care nu pot fi măsurate în mod cantitativ, care necesită Uh, voință, hotărâre politică și uh, un control pentru a putea fi uh, aplicate și respectate. Și de aceea uh, cerem ca acest articol 2 să fie pe urmă de zi și uh, să se creeze uh, grupul la nivel înalt uh, de la Copenhaga, la care s-a făcut deja trimitere. Este uh, mi se pare că acest lucru merge pe linia propunerilor ministrilor de externe și a dezbaterilor din Consiliu ca uh, sub denumirea mecanismul statului de drept. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre grupul la nivel înalt uh, de la Copenhaga. Președintele, doamnelor și domnilor din sală, vă rog să respectați, uh, să păstrați liniștea, pentru că vrem să ascultăm răspunsurile care au fost cerute doamnei Reding. Va mai dura câteva minute până când trecem la vot, dar vă rog să fiți uh, răbdător pentru că este o chestiune, sunt chestiuni delicate și importante. domnule comisar. da, mi a dat o sarcină imposibilă să răspund tuturor acestor întrebări, care sunt foarte importante și au nevoie de, sau li se cuvine un răspuns important și atunci aș dori să am mai mult timp la dispoziție, dar vă promit că voi reveni atunci când Parlamentul își va fi adus contribuția Dați-mi voi acum doar să uh, mă ocup pe scurt de <laughs> această conferință a grupului Bilderberg și acest uh, citat care se pare că a apărut într-un ziar. Doar o frază. Nu are nici cea mai mică legătură cu realitatea această afirmație. Punct. Iar acum, revenim la chestiuni serioase. Pachetul protecției datelor. Sunt de acord cu toți parlamentarii care au spus că trebuie să existe un pachet. Trebuie să păstrăm regulamentul și directiva împreună. Eu sunt de acord cu toți cei care au spus că avem o linie roșie la care nu putem renunța cu niciun preț, și anume drepturile înscrise în directiva din 1995. Niciodată nu voi fi de acord să cedez eh, aceste drepturi și sunt eh, de acord, trebuie să ne facem curățenie și în propria ogradă. Pentru că și asta face parte din răspunsul pe care îl putem oferi partenerilor noștri americani. Și pentru noi e o urgență foarte însemnată ca regulile noastre să fie foarte clare. Asta ar însemna, de asemenea, că aceste reguli se aplică tuturor companiilor care operează pe teritoriul Uniunii Europene. Oricare ar fi naționalitatea lor și oriunde le-ar fi sediul sau orice fel de tehnologie ar utiliza în afara granițelor noastre. Deci asta va fi foarte important. Bun. Care e poziția noastră în legătură cu protecția datelor și reforma acesteia? Nu întreb care e poziția noastră. Noastră știți foarte bine, mult mai bine decât uh, mine, dar m-ați întrebat uh, despre Consiliu. Aici mă rog, mesajele sunt destul de contradictorii, circulă mesaje contradictorii în legătură cu ce a făcut de fapt Consiliu. Eu aș vrea să aduc omagiu președinției uh, irlandeze care a făcut, uh, a depus o muncă remarcabilă și a reușit să se concentreze pe capitolele 1 până la 4 ale regulamentului și a pus pe tapet un proiect revizuit pentru Consiliu. Consiliul l-a uh, subscris. Deși a existat o minoritate de state care a încercat să blocheze lucrurile, dar majoritatea covârșitoare a statelor membre a susținut propunerea. Și în legătură cu directiva, prima lectură s-a înfăptuit la Consiliu, deci Consiliul avansează și e pe calea cea bună și sunt pe deplin convinsă că și Consiliul și Parlamentul împreună, după semnalul de alarmă tras mai ales de facerea PRISM, vor conlucra astfel încât uh, după sau chiar înainte de pauza de vară să se poate lua anumite decizii. Acum în legătură cu uh, afacerea Prism. E adevărat că eu am trimis o scrisoare pe data de 10 iunie anul curent domnului Eric Holder, întrebându-l, punându niște întrebări foarte precise. E adevărat că uh, unele din aceste întrebări s-au bucurat de niște răspunsuri în cadrul întâlnirii noastre din Irlanda. La fel de adevărat că nu s-a răspuns tuturor întrebărilor, motiv pentru care colega mea Malmström și subsemnata am trimis o nouă scrisoare Procurorul General, spunându-i că uh, în cursul întâlnirii noastre încă n-am uh, putut răspunde tuturor scrisorilor, uh, tuturor întrebărilor, mă scuzați. Însă, am fi recunoscători dacă ne-ați comunica toate întrebările la aceste întrebări cât mai curând posibil. Opinia publică ne-o cere, ne îngrijorează volumul datelor colectate și uh, sfera de aplicare a programului și măsurile, căile de reparațiile, căile de repara, uh, reparațiile mm, care stau la dispoziția europenilor. Bun. Și, pe altă parte, e și chestiunea grupului care urmează să fie creat. Uh, Cecilia și cu mine am cerut ca reuniunea inițială a acestui grup să se desfășoare în iulie. Deci nu la Paștele Cailor, ci acum. Însă să ni se răspundă la uh, toate întrebările înainte de prima reuniune a grupului. Și da, am dat o declarație după întâlnirea cu domnul Eric Holder și asta este declarația oficială a Comisiei. Și sper, domnule președinte, că toți uh, membrii acestei comisii pot avea la dispoziție această declarație oficială. Iar acum Ă, mă întorc spre întrebările punctuale care mi s-au adresat în legătură cu regulile cu protecția datelor, cum au fost ele elaborate în comisie. Știți că acum 18 luni Comisia a făcut o propunere este propunerea finală a Comisiei și uh, proiectele anterioare nu sunt propunerea oficială a Comisiei. Acum, o întrebare punctuală referitoare la un articol care se afla într-unul din uh, proiecte, nu știu, asta ați vorbit de articolul 42, dar dacă citiți considerentul 90, veți vedea că acesta figurează în acest proiect de, de, de regulament și e clar că autoritățile polițienești și judecătorești din țări terțe trebuie să ceară informații prin canale stabilite în mod legal. ICMLA. Știu că în acest Parlament s-au propus amendamente ca din această conferință se facă un articol, atunci uh, eu cer Parlamentului să-și asume răspunderea. Dacă Parlamentul crede că acest considerent trebuie transformat în articol, foarte bine. N-am, nicio, n-am nimic de obiectat. Aș dori să spun că legea Patriot din 2011, în toate întâlnirile cu americanii, a fost evocată această lege, pentru că dacă nu treci prin canalul MLA, ci te adresezi direct companiilor și ceri date referitoare la uh, cetățenii europeni, înseamnă că încalci dreptul internațional. Am spus asta în repetate rânduri. Și asta se reflectă în acest uh, considerent 90. Să spun ceva și despre informații, dacă îmi permiteți. Sigur că asta nu este de competența noastră, dar dacă dumneavoastră citiți declarația mea după întâlnirea cu domnul Holder, acolo se spune foarte clar că inclusiv în chestiuni legate de obținerea de informații, drepturile fundamentale înscrise în uh, textele fundamentale ale Uniunii Europene nu sunt eliminate, ci trebuie să se țină cont de ele. Deci poziția Comisiei și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri apare acolo foarte clar. Următoarea întrebare. Pachetul drepturilor procedurale. După cum am spus deja, uh, este pe calea cea bună și acolo apare și consultanța, asistența juridică. După cum am promis, uh, vă reamintesc de mai multe ori, și am spus foarte clar, de asemenea, asta și la Consiliu, că după ce uh, există asigurat accesul, este asigurat accesul la avocat și asta s-a și convenit. Deci după aceea trebuie să fie asigurat accesul la asistența juridică pentru succes, uh, suspecții vulnerabili și trebuie respectată prezumția de nevinovăție și veți avea acest document în august, domnule președinte, ca să știți deja ce vă așteaptă și ce muncă vă așteaptă la întoarcerea din vacanță uh, chestiunea minorilor nesoțiți uh, care solicită azil va fi tratată de Cecilia. Am încercat să răspund cât mai rapid posibil, dar după aceea membrii îmi vor reproșa că n-am răspuns tuturor întrebărilor. Bun. Articolul 19. Directiva noua directivă pentru egalitate din 2008 uh, e blocată. Fiecare președinție, rând pe rând, încercează să de, încerc, încearcă, mă scuzați, să o deblocheze și de fiecare dată se înregistrează aceleași reacții și știți foarte bine, când călătoriți în statele membre, că nu e vorba doar de un singur stat care blochează lucrurile, e vorba de un întreg grup. Și pentru că e o decizie care se ia în unanimitate, nu se poate mișca nimic, lucrurile s-au împotmolit la Consiliu. De ce nu am retras propunerea? Păi e o chestiune de principiu, pentru că e o propunere bună și marea majoritate a statelor membre susțin directiva. Așadar, de ce trebuie eu să o retrag? Nu, nu, rămâne pe masă. Nu comisia e cea care trebuie să-și revizuiască poziția. Poziția a fost convenită cu Parlamentul și cu majoritatea statelor membre. Deci acele state membre care blochează propunerea sunt cele care trebuie să-și revizuiască atitudinea și încurajez toate președințiile să încerce să ajungă cât mai repede la un compromis. Romii. Avem un cadru european din 2011, a fost susținut de toate statele membre, de asemenea a fost susținut de Consiliul European, deci nu doar Consiliu și de Consiliul European. Și statele membre și-au prezentat uh, strategiile naționale pentru romi, pentru incluziunea romilor și noi trebuie să profităm de uh, acest uh, impuls și să facem mai multe și vom face asta săptămâna viitoare cu propunerea pentru o recomandare a Consiliului bazată pe legislația antidiscriminare. Asta este temeiul juridic pentru recomandarea Consiliului și sunt două texte pe care le voi propune săptămâna viitoare, deci o comunicare și o recomandare a Consiliului, către Consiliu și uh, uh, știm cu toții care e situația, știm că trebuie să facem mai multe și recomandăm cu toții statele mem- statelor membre să utilizeze instrumente cum ar fi fondurile care nu sunt utilizate, să utilizeze inițiativele politice, cum ar fi implicarea autorităților locale și a societății civile. Da, sunt de acord statele membre trebuie să aplice un sistem solid de monitorizare și apoi să măsoare exact ce progrese s-au făcut, dacă dorim să mergem și noi, să înaintăm cu ace- pe această cale bună, acum strategia în legătură cu LGBT sau o foaie de parcurs. Comisia are o foaie de parcurs de când am preluat eu funcția respectivă, organizată pe baza trei piloni. În primul rând, propuneri legislative, inițiative legislative în legătură cu uh, egalitatea de tratament și non-discriminare, examinate în lumina cartei înainte de a fi adoptate de comisie. Vă dau un exemplu. Directiva calificărilor a fost uh, stopată în uh, domeniul azilului în mod explicit pentru că nu pentru că avea o dispoziție discriminatorie în legătură cu orientarea sexuală. Doar după ce situația a fost remediată, Comisia a putut să continue cu propunerea sa. Deci noi uh, am controlat fiecare element al legii propusă de Comisie și fiecare legislație propusă de Comisie. În doilea rând, Comisia continuă să propune legislație împotriva discriminării pe baza orientării sexuale. Propunerea Comisiei din 2008 Ajutați-ne să o deblocăm. Curtea de Justiție acționează, de exemplu, împotriva tendințelor homofobe din fotbal, spunând foarte clar că declarațiile homofobe sunt discriminatorii. În al treilea rând, punerea în aplicare a legilor europene. Noi am uh, acționat în justiție împotriva statelor membre, de exemplu în Malta am intervenit și Malta și-a schimbat legislația națională, făcând-o compatibilă cu principiul libertății eh, de circulație și al non-discriminării. Și în domeniul politic știți foarte bine că eu intervin eh, ori de câte ori eh, se ivește o problemă. Și dumneavoastră știți că ne ajutăm ONG-urile să-și facă treaba și să promoveze egalitatea de drepturi pentru persoanele LGBT în Europa. Un tablou de bord al justiției și statului de drept. Hai să nu amestecăm lucrurile. Faptul că acest tablou de bord a fost acum introdus în semestrul european. Haideți să vă spun ceva, nici măcar nu credeam că o vom putea face, dar am reușit. Și acum vom vedea rezultatele, pentru că pe baza acestui tablou, 10 țări au primit recomandări. Consiliul European trebuie să le accepte. Hai să vedem dacă așa se va și întâmpla. Pentru că dacă așa vor sta lucrurile, asta va însemna că va fi făcut un mare pas înainte. Sunt de acord cu cei care spun că asta nu rezolvă problema de bază, și anume statul de drept. Dilema de la Copenhaga și așa numită bomba atomică, articolul 7. Și ce facem pentru a rezolva dilema Dilema de la Copenhaga, pentru că nu, probabil că nu, vo, nu vom putea utiliza bomba asta atomică, articolul 7. Bun, a fost o discuție la Consiliu în aprilie, apoi la Jai în iunie, va fi o altă întâlnire în curând. Comisia îi va dedica prima sa întâlnire pe 28 august, deci vom, ne vom ocupa doar de problema asta, deoarece președintele Comisia ar dori să poată veni în fața Parlamentului cu discursul său în legătură cu starea Uniunii și să poată spune că, iată, Comisia vine cu ceva concret. Parlamentul European are prevăzut o dezbatere în plenară, iar în noiembrie vom avea și uh, adunarea generală a justiției, acele asis de la justiție, cum am mai spus. Deci căutăm soluții soluții care să n-aibă nimic de a face cu problemele punctuale pe care trebuie să le rezolvăm. Va, va trebui să avem o soluție orizontală care să poată fi aplicată ori de câte ori mm, e necesar. Am spus deja foarte clar Consiliului și vă spun și dumneavoastră că eu cred că cea mai bună soluție ar fi un fel de articol 121 cum se prevede, care e prevăzut pentru chestiuni economice. Dar pentru asta va fi nevoie probabil de o schimbare a tratatului. Însă trebuie să analizăm uh, asta la nivel interinstituțional, să vedem ce soluții găsim cu tratatul existent și dacă va trebui să schimbăm tratatul. Și da, sigur, sigur am văzut ce a scris domnul Tavares în uh, raportul său și dacă plenara va fi de acord, să avem un uh, grup la nivel înalt în Copenhaga. Sigur, ar putea fi una din acțiunile la care să ne gândim. Însă, aștept să văd ce va avea de spus plenara și cum va vota ea în continuare. Bun, se m-a întrebat și uh, domnul Tavares în legătură cu Ungaria, Comisia, da, e la curent cu îngrijorările trânite de legislația în Ungaria, dar înainte de a face orice, trebuie să analizăm foarte serios uh, care e legislația asta. Știți, când Comisia face o propunere sau o analiză, e vorba de un, aproape un forum juridic, deci uh, totdeauna trebuie să aibă o, să fie precisată de o analiză uh, juridică foarte solidă. În legătură cu Bulgaria, eu sper ca Bulgaria să reușească să facă reforme de durată și apoi, da, știu uh, ce s-a întâmplat cu candidatul prezentat săptămâna trecută, știu că a fost retrasă candidatura și eu sper că persoana care va fi numită va întruni calitățile necesare, integritate și așa mai departe. Doamna Flotră a plecat, da, ea spune despre închisorile CIA, pe baza rezoluției Parlamentului inițiată de doamna Flotră, doamna Malmström și subsemnată am trimis o scrisoare tuturor statelor membre la începutul acestui an, în care punem două întrebări. Ce poate fi făcut pentru a descoperi adevărul și pentru a evita o repetare a acestor situații, dar n-am prea primit răspunsuri. Usually lengthy discussion. Da, o dezbatere neobișnuit de îndelungată dar sunt sigur că suntem cu toții conștienți de faptul că importanța subiectului uh, a necesitat acest lucru. Și acum, înainte să trecem la vot, știu că suntem puțin în întârziere, vom încerca să recuperăm și mulțumim uh, doamnei, Effort, doamnei Reding pentru efortul de a răspunde tuturor întrebărilor specifice adresate de 30 de eurodeputați. Vă mulțumesc tuturor! each other. Okay, now remind the voting. Acum, sper că aveți cartelele de vot cu toții. V-ați asigurat că le aveți, le-ați adus sau ați trimis pe cineva să vi le aducă? Dacă sunteți de acord cu toții, vom trece la vot. Okay, let's catch up. Proceeding to the vote. Haideți să recuperăm timpul. Trecem la vot. Toată lumea. Shall we still take a minute, minute of Mai aveți nevoie de un minut, două? Doamnă Matiu, aveți nevoie? Mai aveți nevoie de timp?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 Come on. Shall we go? Shall we go, please? Putem să începem, vă rog. PP-ul? Mai aveți nevoie de două minute? revisione di tempo. Ok, ok. Shall we go? Shall we go? Putem să începem, deci, votul. Așadar, votăm dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale. Al doua sesiune de vot astăzi. Începem cu un text de compromis care se votează în bloc, din câte înțeleg eu. Bine? Deci vom vota, vom avea un singur vot dacă se respectă compromisurile. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun, se adoptă. Și, sigur, mai avem votul final. Prin uh, vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Care este rezultatul? 49 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abțineri. O felicităm pe doamna Antonescu. Și acum trecem mai departe. Cine cere cuvântul? Doamna Antonescu. Foarte prost cu uh, timpul, de aceea o să uh, fiu foarte scurtă, dar nu am putut să Uh, să nu le mulțumesc colegilor pentru că a fost uh, uh, o muncă de echipă colegilor care au participat, raportorilor din umbră, pentru că să știți că toată lumea s-a implicat foarte mult la munca la acest dosar. Nu vreau să scap pe nimeni, de aceea o să mulțumesc comisiei, n-am avut ocazia să fac, să mulțumesc doamnei Reding direct mai devreme pentru că am fost într-un vot la ENVI, Consiliului, secretariatului, consilierii grupurilor politice de asemenea au fost foarte eh, implicați, asistenții eh, și, bineînțeles, nu, nu în ultimul rând, secretariatului liber. Mulțumesc. Mrs. Antonescu, no, oh, I mean, please, what is it? ¿Qué es qué, señora Romero? Es la explicación de, del voto de mi grupo de este informe. Da, o explicare a votului grupului meu la acest raport. Am votat pentru, deoarece există îmbunătățiri, cu toate că sunt unele elemente cu care nu suntem de acord, unul dintre ele fiind un element de bază, și anume motivele eh, caracterului excepțional al accesului la eh, avocat. Președintele. Sigur, luăm notă de această explicație de vot și acum putem să trecem la votul următor, raportul domnului Mulder, referitor la stabilirea sistemului european de supraveghere a frontierelor. Deci vom proceda în același mod, este un text de compromis care se votează în bloc și apoi trecem la votul electronic. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun. Se adoptă. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 la 8 cu o abținere, deci se adoptă. Vă mulțumim, domnule Mulder. Mulțumim pentru textul de compromis uh, și pentru votul în bloc. Acum, trecem la următorul vot. Aici vom avea și niște amendamente, deci trebuie să ne concentrăm. În primul rând, votăm la proiectul de rezoluție europeană cu privire la punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a Uniunii Europene. Haideți să începem. Deci, votul cu amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Nu e clar. Haideți mai bine să verificăm. Deci, haideți să verificăm, bine? Se adoptă.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 Amendamentul 8 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Mm, nu văd ridicate de mâini, mai ales uh, persoanele din mijloc. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 12. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. 34 pentru, 17 împotrivă. Trebuie să văd mâinile. E o chestiune de mâini, nu de cifre aici. Deci s-a adoptat. Trecem acum la amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Bine, bine, bine, verificăm, verificăm la 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 da, s-a respins, dar încă o dată e o chestiune de mâini. Dacă anumite grupuri nu ridică mâna, e, nu, e greu, nu e ușor să-mi dau seama. Doamne Romero, vreați să interveniți? Da, spune doamna Romero, ultimul meu vot a fost greșit. Președintele, cred că acesta poate fi corectat uh, electronic. Nu vă faceți griji, vom corecta. Acum, următorul amendament pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 este retras, 16. Cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 cu amendament oral. Îmi cer scuze, spune președintele. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25. Bine, bine, verificăm la amendamentul 22. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. 22 la 28 s-a respins. Apoi, 25 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, nu, nu, ce se întâmplă? Ce s-a, ce s-a întâmplat? Vreți să verificăm? La 28? Bine, verificăm. S-a închis votul? S-a închis votul? Se adoptă. 30 pentru. Încerc scuze, spune președintele, 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Nu, nu, acesta este caduc. 32 pentru. A, și acesta este caduc. Președintele își cere scuze. Sau nu? Nu e caduc. Nu, 32 nu e caduc. Deci haideți să-l votăm. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu? Bine, haideți să verificăm. Verificăm. Am deschis votul la 32. S-a închis votul. 27 pentru, 23 uh, împotrivă, se adoptă. Dar vă rog încă o dată, ridicați mâinile, clar. Pentru că dacă unele grupuri uh, sunt mai lene și l-a ridicat mâinile, e imposibil să îți dai seama. 33 acum, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, cred că s-a adoptat, cred că s-a adoptat. 42. Aici avem un vot pe părți. Da, un vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă, Abține, să adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu? Poate mă înșel.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 abține, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum prin vot electronic, votul final, s-a deschis votul. Să vedem rezultatul. 25 pentru 8 împotrivă, 19 abțineri, se adoptă. Cred că eu am fost raportorul la acest dosar, dar nu o să mă felicit uh, pe mine însumi. Haideți așa să trecem la punctul următor. Consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în Uniunea Europeană, implementarea deciziei PRM și modelul european de schimb de informații. Haideți să trecem la vot. Amendamentul 1. Pentru. Against. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Uh, votul final, uh, vot electronic, am deschis votul. Votul s-a închis. 50 la 2, nicio obținere. Iată, nu mă autofelicit, dar oricum trecem la următorul punct raportul Grisbeck, situația minorilor neînsoțiți. Doamnă Grisbeck, vă rog. Oui, président, j'ai déposé un Vous avez la parole. Oui, j'ai déposé. Vă rog, am depus un amendament oral, domnule președinte, la propriul meu amendament 43, care adaugă un nou aliniat privind coerența. Propun uh, înlocuirea sfârșitului frazei cu protecția minorilor cu uh, respectarea de plină a drepturilor fundamentale. Getting start with the vote. Amen. Începem cu votul. Amendamentul 1.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 împotriva abțineri se adoptă. FEM 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri. Cine este pentru? Încă o dată pentru 14. Ridicați, vă rog, mâinile să vedem. Pe eu îl văd clar, împotriva acum aproape tot restul, deci se respinge. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva. Abțineri. Vom face o verificare electronică, pentru că nu e clar. Amendamentul 20. S-a deschis votul. What do 27 against 20, adopted. 27 la 20 se adoptă. 21 acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 nu, mă scuzați, spune președintele. Mă scuzați, uh, uitasem amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. FEM 4 pen, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. FEM 6 pentru, împotriva, abțineri se respinge. FEM 15 pentru, împotriva. Vom face o verificare electronică la FEM 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 23 se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 43 cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, nu, aici avem un vot pe părți întâi. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași. Același vot se adoptă. A treia parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, patru, a patra parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 66 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru. Nu? Doriți o verificare? Facem o verificare la amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 la 16 se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru. Facem verificare la 68. Credeți că e nevoie? Foarte bine. Facem verificare la 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 30 se respinge. Și acum 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FM24 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV3 pentru, nu, acesta este deja acoperit de compromisul 8, așa că trecem direct la amendamentul 76 pentru, împotriva Abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge. FEM 5, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. Nu, mă scuzați, spune președintele, se adoptă. Bine, facem o verificare atunci la compromisul nou, o să deschizi votul. Treizeci la 22 se adoptă. DV7, prima parte, pentru, împotrivă. abțineri, se adoptă. FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, 90-93, doriți un vot în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abține, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104 pentru... Nu, mă scuzați. ce cu el? Vot pe părți. What, what do you intend to vote? Mrs. Holmeyer? Doamna Holmeyer. Un amendment. I mean, what, what is the point? Un amendament oral, si c'est possible. Un amendament oral. Și după aceea un vot pe părți prima parte a textului. Nu, la cea de-a doua parte deploră faptul că propunerea modificată de directiva Parlamentului European și a Consiliului, care stabilește norme pentru primirea solicitanților de azil, nu interzice detenția minorilor neînsoțiți. Deci dorim un vot separat la această frază. Da, deci există o cerere din partea PPE-ului pentru a avea un vot pe părți. Trebuie să ascultăm uh, ce spune doamna raportor. Da, domnule președinte, cred că e prea târziu pentru a cere un vot pe, port, pe părți. Ar fi trebuit să se întâmple ieri seară, nu acum. E vorba de un amendament oral care fusese negociat cu raportorii din umbră. Așa este, Natalie? Dacă nu greșesc, spune președintele, pentru a avea un amendament oral în afara termenelor, trebuie să avem un consens, și anume unanimitatea din partea Comisiei. Dacă există obiecții de procedură, atunci nu e posibil, din câte știu eu. Domnul Triantafilidis, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați pentru că este amendamentul meu. Aș vrea să prezint o obiecție față de acest amendament oral, pentru că eu cred că el este compatibil cu ce am făcut până acum și ce am votat până acum. Cerem ca pachetul pentru azil, așa cum a fost votat, să permită niște condiții mai bune pentru minori. Ce încerc să fac eu e tocmai asta, să se respecte acele cazuri excepționale definite prin directivă. Deci, obiecție la amendamentul oral. Da, îmi pare rău, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Eu acordasem cu raportorul, doamna Grisbic, care îmi spusese că ar fi de acord și am primit în scris confirmare de la secretariat că putem prezenta un amendament oral la acest punct. Acea parte în care se spune că trebuie să se îndeplinească restricții și uh, obligația fundamentală de a nu uh, deține niciodată un minor și după aceea a doua parte a doua parte care merge de la deploră până la solicitanți de azil și uh, vroiam să le votăm separat și avusesem acordul din partea secretariatului pe care l-avem înscris, pusese o cerere din partea PPE-ului. Da, doamna Corața Bild, uh, ați, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar dacă înțeleg eu bine din punctul de vedere al procedurii, amendamentul oral poate fi prezentat aici în mod spontan în timpul votului, dar acesta nu este doar un amendament oral, este un vot pe părți. Și acesta, pentru a avea două părți separate la un anumit amendament, trebuie făcut la timp. Și dacă nu, trebuie să existe un consens acum în sală. Și se pare că nu este așa. Nu avem un consens, au prezentat obiecții, deci înțelegeți. Dacă există obiecții la acest amendament oral, da, îmi pare rău, dar sunt obiecții. Doamna Corața Bilt, ne pare rău, dar sunt obiecții în sală. Deci, trecem la vot la amendamentul 105, dacă îmi permiteți. Cine este pentru 105? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, FEM 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, FEM 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 133 pentru, 143, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem mai departe la 155 pentru. Împotrivă. abține, se adoptă. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161 pentru. Se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 19 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185, nu. 187 atunci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17. Aici avem vot pe părți. Prima parte este Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte nu este caducă, așa că o votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 20 pen, pentru, împotrivă. Nu e foarte clar, așa că facem o verificare electronică la FEM 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 29 se respinge. 206 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 207 pentru, acesta este caduc. 9 îl votăm până la urmă pe 207. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 208 pentru. Împotrivă? abțineri se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul, avem 48 de voturi pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Doamnă Grisbeck, felicitări! Se nu, Now, what? Please, if we may proceed right away to the following. Trecem imediat la următorul punct pentru că suntem în întârziere. Texto para la, la televisión de la Unión Europea. Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. It's actually 15 minutes because we we are in delay. 15 eh? minute uh, avem la dispoziție pentru că suntem în întârziere pentru a auzi raportul Comisiei în legătură cu al treilea raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen. Pe 31 mai, Comisia a adoptat al treilea raport privind spațiul Schengen, primul și al doilea raport au fost prezentate la această comisie și de aceea dorim o prezentare uh, completă uh, din nou din partea comisiei și după aceea dacă doresc să intervină membrii din sală. Vă rog, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi oferiți această oportunitate pentru a prezenta al treilea raport, care se referă la perioada noiembrie 2012-aprilie 2013. Ne-am luat angajamentul, după cum știți, de a prezenta un raport uh, bianual în legătură cu guvernanța în spațiul Schengen și în legătură cu aceste elemente pe care le-ați discutat deja săptămâna trecută la plenară. Și ne bucură faptul că în curând vom implementa noul mecanism și abia așteptăm să o facem. Am văzut de asemenea cu plăcere că presiunea la frontierele externe este în scădere Există câteva presiuni uh, la frontiera elenă, însă, și ne-am uitat și la posibilitatea uh, efectului de delocare în, la frontiera elenă și din Bulgaria. Situația din Siria este de asemenea uh, o adevărată îngrijorare pentru noi și evenimentele de acolo și criza care este în curs în ultimii doi ani. Trebuie să spunem că o serie de cetățeni sirieni se află la frontiera externă și numărul acesta totuși a scăzut. În același timp, trebuie să acordăm atenție și situației din zona Mediteranei și ținem cont de faptul că în urmă cu câteva minute doar ați votat un raport important pentru dezvoltarea acestei uh, zone Eurosur și aceasta ne va ajuta la prevenirea tragediilor. În această uh, perioadă de raportare, Comisia a prezentat reguli pentru operațiunile Frontex la nivel maritim. După cum știți, uh, Curtea de Justiție anulase deciziile anterioare și de aceea este foarte important să avem reguli foarte clare pentru operațiunile Frontex, inclusiv ce să facem cu persoanele care uh, cer națională. Așteptăm dezbaterile viitoare atât cu Consiliul cât și cu dumneavoastră în acest dosar și sperăm să facem progrese rapide. Situația acum în spațiul Schengen. Ne dăm seama că ne lipsesc informații în legătură cu mișcările secundare, iar Comisia, alături de experți și Frontex, lucrează la un proiect pilot în legătură cu aceste mișcări secundare. Sperăm ca după aceea, la începutul anului 2014, să avem o viziune de ansamblu mai bună pentru că aceasta este importantă pentru viitoarea politică de imigrație. Un alt moment important și de bucurie a fost um, acela de um, operaționalizarea sistemului Schengen uh, de-a doua generație. Avem mai multe categorii de alertă acum și sistemul um, funcționează foarte bine de la intrarea sa în uh, vigoare. Și un ultim element, aș vrea să subliniez aici lansarea cu succes a sistemului de informații referitoare la vize în Africa, Africa Centrală și în curând peste două săptămâni în Africa de Est. Ne bucură faptul că acest sistem funcționează foarte bine. Iată o prezentare foarte pe scurt și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you so much for the Mulțumesc pentru informații. Din nefericire nu avem uh, mai avem timp la dispoziție și mulțumesc pentru înțelegere și acum da cuvântul primul rând domnului Enciu. Vă rog. Domnule președinte, uh, aș vrea să mulțumesc în primul rând comisiei pentru prezentarea acestui raport și să subliniez un fapt că acum odată cu aprobarea noii guvernanței Schengen, dumneavoastră Comisia veți avea și o mai mare responsabilitate în ceea ce privește evaluarea respectării acquis și sper că rapoartele viitoare vor fi mult mai detaliate și mai calitative. Din acest raport este că trecerile ilegale la frontiere s-au redus substanțial în ultima perioadă, 52% așa cum spuneți, dar uh, și mai ales la frontiera greco-turcă, uh, datorită operațiunii SHIELD. Uh, vreau să subliniez însă că Ehm, aceste controle foarte stricte ehm, nu vor avea consecință, ca și consecință un acces mai greu ehm, la procedurile de azil pentru cei care au nevoie de protecție internațională și care folosesc și ei aceste rute de migrație. De aceea aș vrea Eh, să cer Comisiei să monitorizeze cu atenție nu doar aspectele legate de securitatea frontierelor, dar și faptul că legislația europeană privind accesul la procedurile de azil eh, a fost respectată. Și nu în ultimul rând eh, este foarte important pentru mine faptul că încă o dată Comisia în acest raport susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, ceea ce este un lucru bun și sper că și Consiliul în curând să schimbe atitudinea față de această situație. Vă mulțumesc. Mr. Papa Nicolau, you have the floor. Papa Nicolau, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Este cel al treilea raport pe care îl primim din partea Comisiei. Mi-amintesc că mm, în primul raport au fost multe lucruri negative pentru Grecia. E punctul de intrare pentru un mare număr de eh, migranți ilegali. Eh, din păcate, lucrurile stau la fel și la ora actuală și probabil pe perioada de vară problemele la frontierele maritime din nou se vor acutiza. Așadar, bun, eu mi-amintesc că prima evaluare cuprindea comentarii negative, la a doua, din potrivă, s-a spus că s-a îmbunătățit situația, acum uh, a treia evaluare spune că situația e stabilă și sunt mai puține temeri. mă întreb dacă nu putem include acolo niște comentarii în legătură cu cooperarea uh, statelor și uh, cooperarea mai ales cu Turcia. Poate să avem o abordare mai pozitivă și uh, unele puncte de vedere ale Comisiei în ce privește capacitatea operațională a Turciei și modul în care această cooperare cu Turcia s-a îmbunătățit sau nu și poate să vedem cum putem proteja spațiul Schengen pentru mai bună coordonare și comunicare cu țările terțe. Mulțumesc! Thank you so much. Mrs. Zanaka. you have the floor. Mulțumesc, doamna Danoka. Da, mulțumesc pe scurt. Vreau și eu să exprim susținerea grupului nostru și să mulțumim uh, Comisiei pentru menționarea Bulgariei și României cu o situație pozitivă și să atenționăm, uh, uh, să atragem și atenția Consiliului. Thank you so much. I'm not going to ask anything. Mulțumesc. Vreau doar să mai spun că mă mulțumește faptul că, iată, avem un raport foarte pozitiv, E o evaluare echitabilă în legătură cu e, uh, succesul acțiunii Frontex. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru cel al treilea raport și voi da cuvântul La reprezentantei Comisiei pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii. Thank you very much. Um, as far as, uh, Vă mulțumesc. În ceea ce privește îngrijorările domnului Enciu, noi uh, observăm uh, o scădere a numărului de persoane. Dar, sigur, dacă există solicitări de azil, atunci trebuie să existe un acces la procedurile de azil un lucru care este de la sine înțeles, dar nu este menționat specific în document. La cererea domnului Papa Nicolau de a da mai multe detalii cu privire la cooperarea cu Turcia. Întotdeauna e o chestiune delicată um, când ne gândim ce anume și câte chestiuni includem în raport. Noi ne focalizăm asupra acquis Schengen și, sigur, cooperarea cu țările terțe este necesară. Uh, și vedeți că am dedicat un capitol politicilor privind vizele și acordurile de readmisie, dar încercăm să ne limităm la aplicarea strictă a achiului. Sigur, cooperarea cu Turcia este un element foarte important în, legat de uh, asigurarea frontierelor noastre și sper că am răspuns la întrebări în mod satisfăcător. Mulțumesc, un răspuns cuprinzător și scurt. Haideți să trecem la punctul următor, Comisia privind persoanele dispărute din Cipru. Dragi colegi, problema persoanelor dispărute în Cipru a beneficiat întotdeauna de atenția Comisiei Libe. Am avut uh, multe îngrijorări reflectate în rezoluția din 2007-2008 și în declarația din 2011. În decembrie anul trecut, o delegație a uh, Libe, care a fost prezentată de domnul Lopez Aguilar, a vizitat Ciprul și a avut ocazia să uh, aibă un schimb de opinii interesant cu membrii Comisiei pentru persoanele dispărute, care se găsesc alături de noi astăzi. Vreau să vă reamintesc că această comisie este uh, un uh, organism bicomunal mandatat de ONU care să analizeze cazurile de persoane care au fost raportate dispărute în uh, luptele intercomunale și în evenimente din 1974 și după aceea. În timpul vizitei am putut să vedem care este munca acestei comisii la laboratorul lor antropologic și la un sit de excavare. Și astăzi am invitat trei membri, domnul Wilden Plumer Kukuk, Uh, membru uh, cipriot uh, turc, domnul Aristos Aristotelus, reprezentant cipriot grec, și domnul Polon Riarni, cel treilea membru care a fost numit de ONU. Dânsii ne vor face o prezentare a activității Comisiei pentru Persoane Dispărute și a perspectivelor de viitor. Și dau cuvântul și redau acest scaun președintelui Comisiei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 Carlos Coelho. Colegul nostru, domnul Carlos Coelho, a anunțat acest punct și uh, dăm cuvântul doamnei Gulden. Domnul Polariarni, membrul uh, care în această comisie numit de ONU va începe, de fapt, are cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este onoarea o onoare pentru noi să fim aici uh, astăzi, în Parlamentul European, pentru va, a vă face o scurtă prezentare a progreselor în activitatea noastră. Vom face o scurtă introducere și eu voi uh, expune câteva puncte, colegii mei uh, vor face completări și am vrea să vă uh, dăm și ocazia de a adresa întrebări uh, și vrem să vă răspundem la acestea. După cum știți, în uh, conflictele mai recente, cum ar fi cea din fosta Iugoslavie, Irak, uh, conflictul din Siria, uh, unde mii de uh, fii, tați, fiice nu se întorc acasă, după uh, ce se ajunge la pace, acest lucru este o mare provocare pentru menținerea păcii, pentru că această rană uh, de a nu-i avea pe cei dragi acasă 30, 40, 50 de ani e foarte greu de vindecat. Și dacă ai o persoană dispărută în familie, singurul mod prin care poți să ajungi la pace este să găsești rămășițele persoanei iubite și să le uh, înnormântezi cu demnitate. Dacă vizitați Bosnia astăzi, veți vedea la ce mă refer. Deci munca pe care o facem nu este tehnică, nu este științifică, este în primul rând o muncă prin care încercăm să le dăm șansa ciprioților să vindece una dintre cele mai uh, brutale răni ale istoriei recente. După cum știți, comisia noastră are trei membri, un membru al, din partea comunității turce, cipriote turce, unul din partea comunității cipriote uh, elene și unul uh, numit de ONU, a fost creată prin rezoluții ale ONU și în uh, cei câțiva ani de funcționare am lansat mai multe proiecte de cooperare uh, Mm, pentru a da ocazia martorilor evenimentelor să lanseze un proiect de recuperare, exhumare, identificare și returnare a rămășițelor. Sunt 2001 persoane dispărute pe lista oficială convenită de ambele părți. Dintre acestea, 978 au fost recuperate. Am găsit 978 de persoane, deci aproximativ 45% din toate persoanele dispărute. Uh, și din cele 2001 am identificat 4003 uh, și le-am uh, returnat familiilor lor. Este în această perioadă, Uniunea Europeană a finanțat aproximativ 92% din bugetul nostru și ultimii ani au, fi, au fost încununați de succes. Um, ONU este de asemenea un contributor important la munca noastră și Parlamentul um, european uh, este foarte important. Am primit 9,5 milioane de euro în ultimii șapte ani. Astăzi avem 60 de oameni de știință care lucrează în laboratorul nostru și pe teren avem 9 echipe care lucrează 7 în nord, 2 în sud, care lucrează și constant exhumează rămășițe Uh, rămășițele a cinci persoane au fost găsite în Nicosia acum câteva zile, deci procesul e în curs de desfășurare. Am învățat uh, multe lecții în ceea ce privește recuperarea, excavarea, identificarea și acum putem să oferim asistență uh, pentru alte zone în situații post-conflict, cum ar fi Balcani, Irakul. Irakul are probabil numărul cel mai mare de persoane dispărute din lume. Am Uh, avut uh, cinci experți legiști care au uh, venit la noi și au stat mai multe zile pentru a învăța din activitatea noastră unul dintre elementele cheie pentru noi este să fim siguri 99,9% că îl returnăm pe Jack familiei sale și nu unei alte familii. Uh, um, se fac analize, deci pentru asta analize de sânge, analize de oase, se fac la Sarajevo, în Bosnia-Herzegovina, împreună cu Comisia Internațională pentru Persoane Dispărute. Um, și rezultatul cooperării co cooperării noastre cu această comisie este că putem să identificăm mai bine și mai repede persoanele dispărute. Problema este că um, osemintele din Cipru sunt uh, vechi, sunt uh, amestecate și e nevoie de până la 5 analize pentru fiecare corp, ceea ce costă destul de mult. Uh, analiza costă 300 de euro pentru fiecare probă de oase și deci în 10 luni de zile deja am consumat multe mii de euro. La rata actuală, după cum vă spuneam, am identificat și am returnat aproximativ 20% din toate persoanele dispărute din Cipru, familiilor lor, dar rata actuală avem nevoie în continuare de susținerea dumneavoastră pentru anii viitor. 20% nu e suficient, nu e suficient pentru pace și reconciliere. Uh, am vrea să ajungem la o rată de succes de mai mult de 50-60%. Deci ne vom continua eforturile și sperăm să le putem continua la aceeași viteză. Uh, să vă spun care sunt provocările pe care le avem de anul trecut. 1. Să păstrăm acest ritm al muncii cu cele 9 echipe pe teren, 25 de uh, oameni de știință în laborator, uh, sute de uh, probe de oase care sunt trimise la Sarajevo pentru identificare, și aproximativ 80 până la 100 de identi- cazuri identificate pe an. Acesta va fi un an record. La sfârșitul lui iunie avem deja 71 de cazuri uh, de persoane identificate. E cel mai, uh, al doilea cel mai bun uh, an. Dar pentru a păstra acest ritm, sigur, informatorii și martorii actelor din 74, 70, din 63-64 um, sunt foarte în vârstă și uh, mor, de aceea e nevoie de 3.000 de euro pe an pentru acest lucru, milioane de euro. Avem undeva la 2,2-2,5% și avem nevoie de o uh, uh, majorare a fondurilor uh, dacă vrem să ne asigurăm că putem să facem identificările, pentru că, după cum vă spuneam, um, osemintele necesită mult mai multă analiză decât uh, credeam. Sunt anumite priorități ale uh, priorități politice în munca noastră. Sigur că e foarte politizată situația noastră, dar încercăm să facem față. Um, în momentul de față, mecanismul de, nostru de identificare este singurul care funcționează în Cipru astăzi. Și contribuția, uh, susținerea dumneavoastră, a Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului sunt cruciale, nu doar pentru familiile um, victimelor, ci pentru pace și reconcilierea în Cipru. Uh, pentru că uh, emoțiile legate de numărul mare de persoane dispărute um, împiedică o adevărată pace și reconciliere. Uh, deci munca noastră și susținerea dumneavoastră au un impact foarte important asupra um, situației uh, privind pacea pe, uh, în Cipru. Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Gülden Küçük, care este reprezentanta cipriotă turcă. Vă mulțumesc. Mulțumesc um, pentru că ne susțineți în acest proiect foarte important și vreau să vă rog să continuați să ne susțineți pentru că acest program este foarte important pentru Cipru. Este singurul proiect bicomunal și încearcă să uh, pună capăt agoniei familiilor, agonie pe care o suferă din 1963. Deci a trecut jumătate de secol uh, până acum când încercăm să soluționăm problema. E un proiect care se bazează pe realitatea din Cipru. El a fost lansat în 2006 și cred că acolo unde există voință, există și o cale, o soluție. Pentru ca acest proiect să fie eficace și eficient, e nevoie de susținerea politică de care ne bucurăm. Uh, și, sigur, uh, e important să nu fie politizat proiectul. Bicomunalitatea este foarte importantă pentru că uh, se iau în considerare problemele ambelor comunități. Noi avem decizii pe bază de consens și acest lucru ne permite să ne desfășurăm activitatea. Proiectul se bazează și pe confidențialitatea martorilor oculari, pentru că, după cum v-am spus, proiectul uh, este uh, adaptat realității din Cipru. Deci, uh, eu caut persoane care sunt dispărute din comunitatea greacă și colegul meu grec caută persoane din comunitatea cipriotă turcă. Și acest lucru este foarte important. Deci avem un model bun care poate fi extrapolat la întregul Cipru pe viitor. Este un proiect uh, delicat, sensibil, care are foarte multe dimensiuni, una politică, una umanitară, una financiară, una legată de resurse umane și altele. Cea financiară este cea mai importantă și cea mai dificilă în momentul de față acest proiect uh, este un proiect dinamic, um, îl uh, modelăm în funcție de nevoile care apar, îl schimbăm, încercăm să accelerăm lucrurile pentru că a trecut atât de mult, după cum vă spuneam, jumătate de secol, uh, maturi oculari mor și deci familiile fac presiuni foarte mari să accelerăm procesul și de aceea am reproiectat acest program și uh, acest lucru uh, implică niște nevoi financiare pentru care avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Proiectul uh, implică patru etape, una de exumare, una antropologică, una de identificare și una de returnare a rămășițelor. Um, ultima este cea mai emoțională. Este momentul în care familiile își revăd uh, persoanele iubite sau osemintele acestora. Um, rămâne o dimensiune care lipsește, și anume cea a urmăririi penale, uh, la care ne gândim în momentul de față. După cum v-am spus, proiectul este unul, uh, un, un organism viu și încercăm să includem toate nevoile pe măsură ce apar uh, și pe măsură ce sunt cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, um, oamenii primesc răspunsuri din partea uh, procuraturii uh, și curtea uh, cere și procuraturii și poliției să analizeze uh, cazuri, cauzele. Și cred că am avut succes dacă ne gândim că a trecut o jumătate de secol uh, viteza, eficacitatea, ritmul la care lucrăm sunt foarte bune. Mă bucur să vă pot spune că mijloacele financiare pe care ni le dați uh, sunt folosite pentru o cauză nobilă și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Mulțumesc și acum cel de-al treilea membru acestei comisii, domnul Aristos Aristotelus, membrul uh, cipriot grec. I think my colleagues have covered. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegii mei au uh, prezentat o bună parte, uh, chiar și din punct de vedere al bucătăriei interne. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră, pentru a participa astăzi uh, această întâlnire la comisia dumneavoastră și pot să vă spun că valorăm foarte mult interesul dumneavoastră și felul în care contribuiți la această operațiune a acestei misiuni umanitare. Oamenii din Cipru așteaptă foarte mult de la noi și de la instituțiile internaționale, cum sunt instituțiile UE, ceea ce e de înțeles. Am să mă refer la două, trei uh, chestiuni și să mă refer la semnificația acestui proiect, uh, la ceea ce înseamnă din punct de vedere al păcii și a promovării cooperării între cele două comunități. În al doilea rând am să mă refer la câteva aspecte din punct de vedere științific al acestui proiect și la rezultatele actuale și perspectivele de viitor, pentru care, bineînțeles, susținerea dumneavoastră este absolut necesară. Dacă vorbim de elementul pașnic, al acestui proiect. E clar că el contribuie la cooperarea între cele două comunități. Avem oameni de știință care participă atât din partea ciprioților greci cât și turci, care cooperează împreună și acesta este un lucru foarte apreciat atât de către nivelul politic al celor două comunități, cât și de cetățeni. Aceștia reprezintă și un exemplu pentru alții în alte domenii unde există conflicte. Și nu în mod întâmplător, secretarul general al ONU a spus de mai multe ori și a făcut referință la acest proiect, laudând felul în care funcționează din punct de vedere operațional, spunând că este un adevărat model și nu-i surprinzător faptul că au venit oameni din alte zone de conflict pentru a vedea cum funcționează proiectul și cât de bine noi, în cadrul Comisiei, lucrăm atât de bine împreună pentru a rezolva aceste probleme umanitare. Referitor acum la partea științifică a acestui program, pot să vă spun că, în afară de rezultatele pe care le producem în continuare, prin abordarea științifică pe care o avem, am a deschis noi drumuri în ceea ce privește știința excumării, a testelor realizate, a arheologiei și din punct de vedere antropologic. Iată de ce organisme internaționale au luat legătura cu oamenii noștri de știință pentru a vedea ce se face în cadrul acestui program. Este o sarcină foarte dificilă și cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, se descurcă foarte bine. Dacă trecem acum la rezultatele în sine ale proiectului. În termen general, acestea au fost uh, prezentate deja de domnul Arnin, dar aș vrea să subliniez încă o dată faptul că din cauza noii structuri organizatorice pe care o avem, putem uh, oferi acum rezultate mult mai bune. Și uh, cu cât vom acționa mai bine, cu atât mai multe familii vor pune capăt suferinței de atâția ani și se vor simți mai ușurate. Deci Obiectivul nostru este acela de a accelera munca noastră. Acum avem această capacitate nouă și prin aceasta dorim să avem mai multe rezultate în ceea ce privește identificarea și returnarea persoanelor dispărute familiilor lor. Și cu toate acestea mai avem multe de făcut. După cum uh, înțelegeți, e vorba aici de voință politică și aceasta și cooperarea nu sunt suficiente. Avem nevoie de resurse care să fie alocate în această direcție. Partea economică, în special în această perioadă de criză economică, devine una uh, foarte importantă pentru proiectul nostru. Este o adevărată problemă pe care încercăm să o rezolvăm. Sperăm, cu ajutorul uh, organismelor internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană, care este un contribuabil major, să putem uh, merge mai departe cu acest uh, proces. Și comisia noastră a arătat de mai multe ori că reușește să depășească aceste dificultăți de natură economică și să-și aducă contribuția la procesul de pace și la ușurarea suferinței familiilor victimelor. Bineînțeles că aceasta este o sarcină comună, este o sarcină umanitară, în esență, însă are și o dimensiune politică, așa cum menționam mai devreme. Închei aici uh, intervenția mea și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Okay. Now, having heard... Mulțumesc. Dăm cuvântul acum uh, membrilor să ia cuvântul domnul Triantafilidis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun bun venit celor trei membri ai comisiei. Aș vrea să le mulțumesc pentru excel excelentele rezultate pe care le-au avut până acum și pentru cooperarea deosebită dintre ei în această chestiune atât de delicată. Doar după ce am uh, vizitat uh, Cipru, grupul uh, liberalilor în luna decembrie, ne-am dat seama cât de multă muncă e necesară pentru acest proiect, din toate punctele de vedere. Din punctul de vedere al cooperării, al aspectelor non-politice și așa mai departe. Și de aceea e de înțeles pentru noi că pentru toată această muncă care este necesară e nevoie și de resurse. Așa că, domnule președinte, v-aș cere ca noi și comisia noastră să cerem Comisiei de Bugete să reorienteze, să um, folosească bani care acum nu sunt utilizați pentru a-i aloca acestui proiect, banii care erau blocați pentru comunitatea uh, cipriotă turcă să fie trecuți la acest program. Și aș dori ca acei 340.000 de euro extra care sunt necesare anual să fie făcuți disponibili, să trimiteți o astfel de cerere Comisiei de Bugete pentru a putea avea rezultate cât mai rapid cu putință, pentru că, din câte am înțeles, e nevoie de ani de zile pentru a încheia cu adevărat acest proiect. Sper, domnule președinte, să fi ținut cont de sugestia mea și, dacă e nevoie, și de avizul comisiei. Pentru aceasta, poate într-o bună zi vom putea vota supra acestei propuneri pentru a trece mai departe. Mulțumesc, domnule Triantafilidis, am luat notă. Acum, domnul Papadop doamna Papadopulo. Domnule Proedre, simetiha στην αποστολή που έγινε πέρσι και για μια ακόμη φορά... Mulțumesc, e clar că se pune o chestiune de natură umanitară aceasta a persoanelor dispărute. Uh, comisia despre care discutăm uh, face, au făcut extraordinar de multe lucruri în Cipru și în cadrul ei uh, turcii și grecii din Cipru conlucrează în încercarea de a clădi un viitor comun. Eu personal, timp de mulți ani de zile, am încercat cu puterile mele să organizez posibilitatea ca această comisie să poată să-și desfășoare cercetările și în zonele militarizate și am evocat această chestiune cu uh, reprezentanții ONU atunci când am vizitat Ciprul. Mă întreb dacă există un fel de foaie de parcurs dacă există vreo hartă care să arate zonele unde e posibil să existe gropi comune sau uh, rămășițe, oseminte, ca să nu mai existe nicio justificare posibilă să se spună că nu se poate cerceta o anumită zonă pentru că este o zonă militară. Deoarece turcii uh, au instituit uh, zone militarizate și împiedic accesul acolo. Să încercăm să rezolvăm problema asta. Și apoi, în legătură cu Turcia, spune că, sigur, noi monitorizăm problema persoanelor date dispărute timp de mulți ani de zile și Turcia e obligată să furnizeze informații, însă nu prea sunt dornici să o facă nu prea doresc să furnizeze nici date, nici informații și că toate ar trebui uh, efectuate cercetări chiar uh, pe, în teri- pe teritoriul Turciei continentale, ce se întâmplă acolo. Și apoi doresc ca soarta fiecarei persoane dispărute să fie cunoscută, pentru că ăsta este dreptul uh, familiilor lor, să știe ce s-a întâmplat cu ei. Consiliul Europei, Uniunea Europeană, uh, au examinat aceste chestiuni pentru că e de o importanță crucială să descoperim exact ceea ce s-a întâmplat. Așa că aș dori să știu uh, care este mandatul de care dispuneți. În uh, presa cipriotă a apărut uh, informația că s-au descoperit diverse cranii, schelete, ba au fost și fotografii publicate în presă și se pare că uh, aceste persoane dispărute au fost supuse torturii. Eu am vorbit cu rude ale uh, unor persoane dispărute și în cazurile în care s-a descoperit ce s-a întâmplat cu aceste persoane, s-a consemnat la cauza morții cauze necunoscute. Sigur că nu așa stau lucrurile. Asta s-a întâmplat ca, urmă, ca urmare a unei invazii, a unui război. E important și pentru uh, ciprioții greci și pentru ciprioții turci să se scrie exact ce s-a întâmplat pe aceste certificate de deces. Hagi Georgiu. Mulțumesc, domnul Hagi Georgiu. Κύριε Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή În primul rând uh, vreau să mulțumesc uh, Comisiei uh, Uniunii Europene, practic, pentru finanțarea și sprijinul muncii acestei comisii. Eu cred că este o muncă care are și o dimensiune simbolică. În Spania, Uh, de asemenea, s-a făcut așa ceva pentru că în timp, după războiul civil, s-a încercat uh, să se găsească și să, se identifice rămășițele, uh, scheletele persoanelor care muriseră în timpul războiului și mai ales vreau să mulțumesc celor trei membri și mai ales domnului Arni, care nu este cipriot și care văd că face munca aceasta cu uh, um, mare dedicație înainte, înaintea sa. Um, poziția aceasta era ocupată de domnul Gero, care și dânsul a muncit uh, foarte serios în această comisie. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Kuciuc, uh, membra a comunității cipriote turce și prietenului meu, domnului Aristotelus. Le mulțumesc tuturor pentru activitatea lor și vreau să spun următoarele munca pe care o depun ei trebuie să fie mai bine făcută, cunoscută în uh, societatea din Cipru, pentru că am senzația că sunt oarecum uh, izolați. Activitatea lor are loc în mod izolat, în laborator, uh, Um, și cred că ar fi foarte important ca oamenii să știe despre ce e vorba, să fie informate ambele comunități uh, că există această muncă și, de asemenea, și în afara Ciprului să fie făcute cunoscute aceste lucruri. Pentru că, în ceea ce privește persoanele dispărute, tocmai dorința noastră este ca cele două comunicăți să aibă posibilitatea ca pe viitor să trăiască pașnic împreună și uh, acest lucru se va putea face foarte bine după ce, se, după ce trece durerea legată de persoanele dispărute. Și mai vreau să spun ceva. Uh, E vorba de armata Turciei. S-ar putea ca în arhivele armatei turce să existe informații cu privire la uh, persoanele decedate și uh, situația este foarte dificilă dacă nu se permite accesul la aceste date. Ele trebuie publicate pentru că nu se poate ca unele persoane să, încearcă, să încerce, punându-și în pericol viața, să afle aceste informații. Uh, deci, armata turcă trebuie să fie implicată în această muncă. Și încă o dată mulțumesc celor trei membri ai Comisiei pentru munca foarte valoroasă și extraordinară pe care o depun. Mulțumesc, domnul Brons. Mulțumesc. Mă întreb uh, care este proporția persoanelor dispărute și a rămășiților descoperite vin din fiecare comunitate. Uh, și apoi, există indicații cu privire la cât de multe persoane, dacă au fost ucise de armate sau de persoane private sau miliții private. Și mă întreb dacă vreuna dintre anchetele dumneavoastră v-a oferit informații referitoare la criteriile după care au fost alese aceste victime. Cine, cine erau acești uh, oameni? Ce generalizări se pot face cu privire la victime? Și va exista un raport la sfârșitul acestui proces. Probabil că el nu se va încheia foarte curând. Și adesea o întrebare probabil retorică. Oare procesul se poate încheia, chiar dacă uh, rămășițele sunt găsite, dacă nordul insulei este încă ocupat și persoanele nu pot să îngroape rămășițele în uh, locurile unde se află bisericile și cimitirele lor în nord. Uh, Uh, sigur, responsabilitatea ocupării este a guvernului turc și nu a ciprioților turci. Am vorbit cu câțiva care au venit în Parlament acum uh, câțiva ani și mulți dintre aceștia uh, se opun ocupației turce și cred că faptul că ambele comunități sunt reprezentate în această comisie este foarte încurajator. Mă întreb în ce măsură administrația turcă din Nord a cooperat cu această comisie și mă întreb în ce măsură a făcut-o guvernul turc, cu toate că am oarecare informații orientative din partea altor colegi în acest sens. Τρία σύντομα σχόλια και μία ερώτηση. Είμαι στο Mulțumesc. Aș avea câteva comentarii de făcut și o întrebare. Un, în primul rând, aș spune că suntem cu toții de acord că dumneavoastră aveți de făcut o muncă extraordinar de complexă și asta este clar pentru toată lumea. În al doilea rând, de asemenea, suntem cu toții de acord că poate că cel mai tragic în întreaga această situație este că după invazia ilegală a turcilor, problema persoanelor dispărute este în continuare cea mai dureroasă problemă dispăruți din ambele tabere, și greci și turci ciprioți. Dacă nu se va rezolva problema dispăruților, nu se va soluționa nici problema cipriotă. Și o critică de acestei comisii, dar o critică de natură pozitivă. E vorba de o comisie care practic este un exemplu în ce privește uh, compunerea sa pentru că, pe de o parte, sunt uh, reprezentate Națiunile Unite și apoi sunt reprezentanți ai ambelor comunități în rândul acestei comisii și mi se pare un uh, uh, lucru foarte semnificativ din punct de vedere politic. Ca uh, grec, cipriot și ca eurodeputat, eu consider că e necesar câteodată să politicizăm anumite uh, chestiuni, pentru că, mă rog, Turcia cooperează oare cu dumneavoastră? De, fi, de multe ori autoritățile turcești au spus pur și simplu că nu există nicio problemă a dispăruților. Și după cum s-a spus aici, de fapt sunt zone militarizate unde nu se permite accesul comisiei dumneavoastră. Ce părere aveți despre asta? Ce părere aveți despre atitudinea turcilor? Și în final, cred că e important să reiterăm aici faptul că s-au comis asasinate, s-au comis asasinate pentru ca să nu se descopere rămășițele dispăruților. Una e să existe decese ca urmare a unui conflict, dar alta e să se producă asasinate la an după acel conflict. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că timpul e înaintat. Și eu am fost membru uh, delegației de anul trecut și m-a impresionat foarte mult modul în care vă desfășurați activitatea în niște condiții foarte dificile. Am fost cu toții foarte impresionați, de fapt, toți colegii din delegație um, vom încerca să facem tot ce putem pentru a vă susține în continuare activității dumneavoastră. Chiar dacă în Uniunea Europeană stăm cam prost cu bani în momentul de față, este dificil într-adevăr, dar cred că propunerea domnului Trienta Filides este foarte bună și anume să utilizăm uh, fonduri care stau nefolosite acum, uh, pentru că e într-adevăr o contribuție la reconcilierea între cele două părți ale insulei și nu înțeleg uh, atitudinea părții turce de a nu vrea să deschidă arhivele, de a nu permite accesul la zonele militare ocupate, pentru că astfel nu fac decât să împiedice uh, Um, descoperirea um, rudelor ciprioților turci. Și uh, am auzit că tocmai această comunitate este nemulțumită de numărul de ciprioți turci care a fost, uh, care a fost uh, descoperiți până acum. Și când am fost în Cipru, am aflat că tocmai din cauza acestor zone, tocmai în aceste zone protejate militare, uh, sunt uh, îngropate multe schelete. Deci, trebuie deschise arhivele și aceste uh, zone și eu cred că vom fi cu toții de acord în comisie să susținem continuarea finanțării dumneavoastră și sper să, vă, să putem să adoptăm o rezoluție în acest sens, pentru că este un proiect uh, de pace, vă doresc mult succes și vedeți uh, din toate intervențiile, da, și eu înțeleg că, într-adevăr, e foarte greu să nu politizezi situația și mai ales dată fiind legătura cu Turcia, partea turcă va reacționa foarte puternic la orice fel de nuanță de critică, dar totuși trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc. Ok. There have been a number of questions made and of course... Am Um, pus o serie întreagă de întrebări și um, sigur, cum spunea domnul Tiantafilides, deci nu e prima oară când vorbim despre asta și despre importanța pe care acordați faptului că alocările care trebuie decise în cadrul procedurilor bugetare ale acestui Parlament trebuie să țină cont de finanțarea programelor de activități și uh, susținere decise de Uniunea Europeană pentru a veni în uh, ajutorul celor care caută pe cei pierduți în uh, zilele evenimentelor din Cipru, a divizării insulei. și încearcă cu orice preț să știe ce s-a întâmplat cu aceste persoane. Și cred că ar fi timpul să auzim acum din nou pe invitații noștri, dacă doresc să răspundă colegilor noștri și le mulțumim pentru că ne apropiem de sfârșitul timpului alocat și trebuie chiar să plec imediat la o întâlnire cu reprezentanții președinției lituaniene Vă rog. Mulțumesc, doamne și domnilor. Întrebările noastre arată cât de multe știți despre acest subiect. Am văzut că sunt patru domenii de interes. Unul, accesul la zonele militarizate din nord. Al doilea rând, împrejurările morților acestor persoane dispărute cu tortură, fără tortură, probe, toate aceste chestiuni uh, grupate la altă. În al treilea rând, uh, dacă munca noastră nu ar fi bine să fie mai bine cunoscută, mai bine făcută publicității. Și apoi, încă întrebare în legătură cu procentajele pentru fiecare comunitate, procentajele de uh, uciși legată de prejurile deceselor. Bun, uh, aveți uh, cifre în dosare, avem 338 de persoane identificate și uh, returnate din greci și ciprioți dintr-un număr inițial de 1590, deci aproximativ 23% și am găsit 70 de victime uh, din comunitatea turcă din Cipru, uh, din 502, deci o proporție mai scăzută. Deci există o diferență însemnată, avem mai multe victime din uh, Uh, greci, ciprioți din nord decât uh, și ciprioți din sud. Și acum mm, e una din probleme, că trebuie păstrat echilibrul. În, sigur, în mod proporțional cu uh, totalul populației. E important uh, ca doamna Chiuciuc să con- poată continua să primească informații și din partea autorităților militare turcești. Apoi, împrejurările deceselor, noi nu avem mandat uh, din păcate, să facem o analiză și să certificăm, să documentăm și să certificăm împrejurile uh, deceselor. Știți că în Cipru a fost ceva care nu există în Balcani, adică uh, procurorii din nord și din sud au un acord înscris conform căruia martorii care ne oferă informații nu vor fi puși sub acuzare. În schimb, noi avem mandat să identificăm rămășițele, dar nu să stabilim împrejurările deceselor. deceselor. Noi, sigur, păstrăm toate probele, inclusiv gloanțe, și atunci când uh, vor fi puse întrebări cu procesul la Strasburg, în viitor vom uh, răspunde și le vom pune la dispoziție, însă noi nu facem expertize balistice, de exemplu, ca să știm dacă o victimă a fost împușcată din apropiere sau din depărtare, dar nu e mandatul nostru. Acum, accesul la zonele militarizate. Adesea mi se pune această întrebare și vreau să vă spun foarte clar și foarte precis. Din 2006 am cerut accesul la anumite zone militare din nord și am făcut-o de 22 de ori. Ni s-a permis accesul, deci nu am primit niciun refuz. Mergem pas cu pas pentru că scopul nostru este să avem acces acolo, nu, nu vrem să ne uh, să intrăm în niciun fel de confruntare, deci e un proces treptat, pas cu pas. În ianuarie, de exemplu, pentru prima oară am cerut accesul la o, o zonă îngrădită militară, deci o tabără militară, și ni, s-au permis, ni s-a permis accesul acolo și am găsit uh, cinci rămășițe. În ultimele trei luni am conlucrat cu doamna Chiuciuc și cu doamna Aristotelus uh, în întâlnirile noastre în spatele celor închise pentru a vedea ce vom face în continuare în privința domnilor militare și ne-am pus de acord uh, asupra următoarelor măsuri care vor fi întreprinse și anume în ce zone vom cere accesul și în ce ordine. Și continuăm munca și cam asta vă pot spune în legătură cu acest subiect. Uh, publicitatea, sigur, am discutat uh, cu Comisia Europeană și au avut aceeași observație și ne aflăm în faza discuțiilor inițiale. Am dorit să discutăm posibilitatea de a Eh, edita o carte și de a face și o expoziție foto care să fie prezentată în Cipru, dar și aici la Bruxelles, la Place de Luxemburg eventual, aici în piața din afara Parlamentului. Bun, discuția este una preliminară pentru moment, dar credem că ar fi foarte important. Și apoi poate și la școlile din Cipru să, să, să știe și tinerii ce facem. Și ar fi important și pentru ca și comunitatea să înțeleagă importanța muncii noastre pentru, și pentru greci și pentru turci ciprioți. Și nu contează dacă ești grec sau turc, până la urmă ești uh, om și suferința este aceeași pentru toți. Mulțumesc, doamna Piuciuc. Mulțumesc, că s-a răspuns majorității întrebărilor. Mai am câteva comentarii. S-a pus o întrebare în legătură cu reprezentarea pe partea turcă, pe eu sunt dovada vie, eu reprezint uh, pe turcii ciprioți. Ia, da, ei sunt uh, reprezentați, e un proiect bilateral care nu poate uh, exista fără turci din Cipru. Avem susținere din partea turcă la acest proiect. S-a făcut un comentariu în legătură cu certificatele de deces. Păi, fiecare parte își emite propriul certificat și fiecare parte scrie ceea ce scrie pe aceste certificate. Procentaje, uh, procentele de dispăruți. Există date statistice mm, din partea turcilor ciprioți e vorba doar de civil, 28% copii și femei, uh, grecii ciprioți, uh, bărbații, 55% militari, și cred că aproximativ 20 femei și copii. Mulțumesc. Bun, și acum, în final, domnul Aristotelos. Well, I think many points were covered. I... Mulțumesc. Cred că trebuie să avem o viziune de viitor aici, lucru pe care l-am văzut în intervențiile din sală, referitor la finanțarea proiectului, referitor la a, operațiuni și trebuie să ne dăm seama care sunt dificultățile acestui proiect. Există și problema zonelor militarizate, care este una controversată. Dar trebuie să vedem ce vom face pe viitor în legătură cu acestea și domnul um, Ari a menționat deja că trebuie să ajungem la un acord între noi pentru um, a vedea ce facem cu militarii și, așa cum am făcut și în trecut, să cerem uh, permisiunea să excavăm în aceste zone. Deci există o programare din partea noastră în acest sens și sperăm ca lucrurile să meargă bine. Și pentru că sunt ultimul vorbitor, vreau să Vă spun încă o dată că apreciem foarte mult interesul de care ați dat dovadă și vă promitem că vom fi la înălțimea uh, sarcinilor care sunt de natură umanitară și au o, o uh, parte de acțiune pașnică, să zicem. Mulțumesc, cred că am reușit să îndeplinim obiectivul acestui schimb de păreri. Da, doriți să luați cuvântul, domnul Gheorghiu? Odisa, an. Da, eu pusesem o întrebare și anume dacă armata turcă poate să uh, își deschidă arhivele și să ne spună unde uh, există victime. Și, uh, de asemenea, și um, armata turcă ar putea vorbi cu grecociprioții pentru a vedea unde sunt victimele acestui război. Avem răspuns în acest sens? Da, după cum v-am spus, avem o listă foarte lungă cu zone militarizate și unde comisia noastră a primit uh, semnale foarte clare că ar exista resturi umane. Așa că ne centrăm pe acest obiectiv și în ceea ce privește cererea de deschidere a arhivelor uh, turcești, uh, știu că la Strasbourg s-a cerut acest lucru de mai multe ori. Noi, comisia noastră, n-am făcut o cerere oficială pentru că ne centrăm, ținând cont de resursele noastre financiare și umane, ne centrăm, cum spuneam, pe excavări și nu pe arhive. Eu unul um, am fost timp de 22 de ani în în Comisia Internațională, știu ce înseamnă arhivele și am lucrat cu arhivele K4 a, au existat astfel de arhive pentru operațiunea din uh, Kosovo în 1999 și am cerut accesul la aceste arhive. Am avut discuții cu toate țările din vest, cu excepția Rusiei și pot să vă spun, uh, după câțiva ani, câți dintre ei ne-au uh, permis să avem acces la câteva dintre arhive, doar trei țări. Majoritatea țărilor din vest ne-au spus nu. Nu, pentru că uh, nicio armată nu dorește să-și deschidă arhivele. Uh, nimeni nu poate accepta așa ceva, nici măcar NATO. Deci uh, prefer, preferăm să ne centrăm pe problema site-urilor uh, și a excavărilor, pentru că acestea sunt într-adevăr importante. Mă scuzați, spune președintele. Dar am uh, o altă întâlnire cu președinția lituaniană și Uh, oricum și interpreții sunt disponibili doar până la orele 18.30, așa că vom încheia aici dezbaterea noastră. Vă mulțumim uh, tuturor pentru asistență.